So, uh, dear friends, Dragi prieteni, ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, cred că e momentul să începem uh, reuniunea din această după-amiază. I am happy to welcome all of you. Vă urez bun venit tuturor. <laughs> I am happy to welcome all of you and Vă urez bun venit tuturor și mai ales uh, am 10 invitați din Spania pe care doresc să-i salut. Ei uh, reprezintă gări regionale din Spania. Bine ați venit la Bruxelles! Și înainte de toate, vreau să vă prezint rezultatele reuniunii coordonatorilor de azi dimineață. So the draft agenda was... Proiectul de ordine de zi a fost adoptat de către coordonatori. Punctul 32. Petiția 0410 per 2014 a fost amânată pentru o reuniune ulterioară. În ceea ce privește rapoartele și avizele, s-a decis ca raportul anual PETI pe 2015 să fie doamna Valina de la GUE. Felicitări! Recomandările propuse de președinte au fost adoptate, cu excepția recomandării referitoare la petiția 1372 din 2015. E vorba de cererea doamnei Aucan și de petiția 76 din 2015, cererea doamnei Besera, care a fost aprobată. În ceea ce privește petiția 1315 din 2015, s-a ajuns la un compromis. Mai departe, în legătură cu punctele B de pe ordinea de zi, următoarele puncte au fost scoase de pe ordinea de zi, 1199 din 2011, 0587 din 2014, 1998 din 2014, 0908 din 2015, Următoarele petiții vor fi închise la recomandarea doamnei Auken. 0539 pe 2013, 3370 din 2014, 0171 din 2015 și 0312 din 2015. În ceea ce privește atelierul privind uh, dizabilitățile, coordonatorii au decis uh, organizarea unui astfel de atelier pe 8 și 9 noiembrie anul acesta cu ajutorul Departamentului de Politici. În ceea ce privește audierile publice, coordonatorii au aprobat programul unei, uh, reuniuni, unei audieri privind transparența pe 31 iunie, cu prezența domnului Emilio Di Capitani. În ceea ce privește audierea privind obstacolele în calea libertății de circulație a cetățenilor europeni și libertatea de uh, a lucra pe piața internă, s-a cerut coordonatorilor să facă propuneri referitoare la uh, un eveniment din 29 iunie. S-au prezentat rapoarte de la grupul de lucru AFCO privind regulamentul de procedură. Președintele grupului de lucru ne-a prezentat rezultatele reuniunii din 12 mai și, de asemenea, reuniunii dintre președinta noastră și domnul Viland, care a avut loc la 1 iunie anul acesta. Coordonatorii au discutat în detaliu subiecte la care s-a uh, obținut un consens pe tema unor rezoluții subcinte, pe tema unor misiuni de investigare și a uh, ombudsmanului european. S-au luat decizii în legătură cu fiecare caz și acestea vor fi comunicate grupului de lucru AFCO. Documentele neoficiale solicitate de la serviciul juridic. Coordonatorii au luat la cunoștință documentele neoficiale referitoare la admisibilitatea petițiilor și la, membru, la dreptul membrilor de a depune petiții. Următorul punct a fost misiunea de uh, investigare în Slovacia. Programul a fost aprobat, la fel și alcătuirea delegației. Șase membri și trei foști membri oficiali vor participa. Iar uh, Coordonatorii au luat notă de rezultatele chestionarului PETI și au fost invitați să mai aducă modificări la orientări, dacă este nevoie, până în data de 9 iunie. S-a prezentat și activitatea grupului de lucru privind bunăstarea copiilor. Grupul uh, de lucru și-a amânat uh, acest punct și cred că asta este tot de la reuniunea coordonatorilor de astăzi. Cred că a fost o reuniune foarte reușită și am avut o dezbatere foarte pozitivă. Doamnelor și domnilor, haideți să mergem mai departe și, dacă îmi permiteți, aș dori să vorbesc acum în limba mea maternă, în limba maghiară, însă mai întâi aș dori să-i rog pe reprezentanții petiției 735 pe 2008 domnul Remo Castanieri și Alberto Paolo, care au o uh, petiție cu 154 de semnături referitoare uh, la uh, Lyon-Torino și, de asemenea, uh, îl invit și pe petiționarul de la petiția care se referă la revocarea deciziei de a construi linia ferată de mare viteză Torino-Lyon, Marco Bava și, de asemenea, pe domnul Veneția, care are o petiție similară. Vreau să le urez bun venit petiționarilor, le dau cuvântul și vreau să îi rog să nu depășească 5-6 minute de vorbire. Aveți cuvântul. chiamo Marco Bava. Bună ziua, mă numesc Marco Bava și am venit astăzi aici pentru ca să vorbesc în numele Asociației Constitutive Nou Model de Dezvoltare .it. Vreau să vă rog să, protejați de, să ne protejați de TAV, de trenul de viteză, de mare viteză, între Lyon și Torino și să protejați toți cetățenii europeni de așa ceva, pentru că e vorba de 8 miliarde de euro care se vor investi în acest proiect. În momentul de față, aceștia trebuie să fie investiți într-un proiect uh, care se limitează, de fapt, la uh, excavarea tunelului de bază, și uh, aceasta până la Busoleno, până la localitatea Busoleno. E vorba de 18 km pentru această primă lucrare. Se face referire la o îmbunătățire a um, traseului de cale ferată existent. Se va, în momentul de față, trecerea de cale ferată de la Frejus uh, este uh, calea pentru 3 milioane de tone de marfă pe an. După ce se face o analiză a costurilor și beneficiilor pentru noua linie feroviară Lyon-Torino, se vede că în șapte ani ar trebui să treacă 19 milioane de tone de marfă, cu o creștere fantasmagorică, eu aș zice chiar imposibilă, de 479 de procente față de 2014, dincolo de orice realitate și în uh, momentul în care comparăm un tren nou cu un tren uh, tradițional pe linia existentă acum, costul este de fapt de nerecuperat și uh, investițiile energetice ar însemna un flux de trafic care nu este mm, arătat ca fiind posibil în deceniile următoare de către niciun studiu. 400 de metri în plus de excavații sunt prevăzute, prevăzute cu Uh, și care vor uh, scoate la iveală 160 de milioane de tone de material uh, care conține asbest. Așadar, o, o galerie de 8 km ar trebui să fie um, construită, care acum este parte din cooperativa CMC Ravena, care um, în momentul de față, cu siguranță, ar trebui, în loc de, uh, de această construcție, să lucreze la platforme marine, așa, uh, eolico-fotovoltaice, cu costuri energetice zero, pentru a controla intrarea refugiaților în Italia, în Europa, care sunt lucruri mult mai urgente decât ceea ce s-a propus aici la începutul anului, 46.000 uh, de refugiați au intrat în Italia, din care numai 15.000 în ultima săptămână. Se prevede că până la sfârșitul anului o să fie 500 de mii, de, 500 uh, de mii. și aceasta cel puțin până la introducerea politicii pro, um, producție, energie, muncă, PEL. Și uh, după războiul al doilea mondial au plecat foarte mulți italieni în Statele Unite, dar au mai și intrat uh, în Italia um, diverse persoane, au intrat în, așadar destule persoane care um, și uh, în zona respectivă se susține proiectul acela uh, de energie eoliană fotovoltaică de care vă spuneam în valoare de 8 miliarde de euro. Trebuie așadar să mutăm fondurile pentru TAV, pentru trenul de mare viteză, către această platformă, pentru că este mai important să avem un control sanitar administrativ al refugiaților care vor să intre în Europa, decât să facem astfel de proiecte. Vă mulțumesc! Köszönöm a bizottság részéről! Mulțumesc! Aș uh, dori să uh, vă salut și să vă dau uh, cuvântul acum, vă rog, reprezentanta Comisiei. Reprezentantul Comisiei. Good afternoon, Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă numesc Gunter Etel și lucrez la Direcția Generală Mobilitate și Transport a Comisiei Europene. Aș dori să reacționez la prima petiție de pe ordinea de zi, referitoare la noua legătură feroviară Lyon-Torino. Și uh, dacă am înțeles bine, petiționarul se referă la trei puncte. Volumul transportului de mărfuri pe linia existentă, pe linia istorică, nu ar justifica o nouă linie. Cantitatea de azbest este foarte mare și s-ar putea utiliza mai bine fondurile. First of all, state that all large... Aș dori să spun în primul rând că toate proiectele mari de infrastructură din Uniunea Europeană sunt proiecte realizate de statele membre. Uniunea Europeană nu a început încă proiecte de construcții în sine. Acesta este un proiect comun între Franța și Italia care beneficiază de cofinanțare din partea Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013 și, de asemenea, va primi cofinanțare și pentru perioada 2014-2020. Așadar, Uniunea Europeană și, în cazul acesta, Comisia Europeană, nu influențează direct realizarea sau nu a acestui proiect. Acestea fiind zise, există condiții stricte pentru uh, a putea beneficia de cofinanțare de la Uniunea Europeană. În primul rând, trebuie să existe o analiză costuri-beneficii pozitivă, trebuie ca proiectul să treacă printr-o serie de proceduri administrative. După cum bine știți, uh, aici în Parlament sunt proceduri de mediu, de uh, scară largă care trebuie realizate pentru ca um, evaluarea finală să fie pozitivă. Acest uh, proiect a fost menționat recent la summitul franco-italian între președintele Hollande și domnul Renzi, președintele uh, Consiliului de Ministri, și s-a decis să se continue acest proiect pentru că este un proiect vital, nu doar pentru Franța și Italia, ci pentru Uniunea Europeană în general. Nu aș dori să intru în toate detaliile tehnice și să mă refer la toate argumentele vehiculate în discuții. Volumul pe o linie istorică nu poate fi comparat, nu este un uh, criteriu. Linia istorică datează de la 1860, e o linie foarte istorică, pentru că uh, este primul tunel care a fost um, construit în Alpi. A fost realmente o mare realizare în 1860 și la vremea respectivă nu s-a fi gândit nimeni că acest tunel va fi încă operațional și chiar foarte bine privit de unii din uh, Valea Sosa în 2016. Uh, dacă noi reușim să construim un tunel care să fie bine văzut și peste 150 de ani, înseamnă că Uniunea Europeană și-a făcut treaba. Noul tunel va fi unul cu bază plată, pentru că tunelul vechi are o altă structură. Cine se pricepe la uh, trenuri de marfă știe că panta este foarte mare la tunelul vechi e greu să duci trenul de marfă uh, pe o șină ca cea de la tunelul respectiv și de aceea este și atât de mic volumul de mărfuri transportat. Desigur că un nou tunel va atrage trafic nou. Nu te apuci să construiești un proiect major de infrastructură doar pentru că te-ai uitat pe geam și ai văzut că e foarte mult trafic și trebuie să iei măsuri. Poți să te uiți uh, afară și cum fac cei din Vale de Susa și să spui, a, păi traficul e redus, nu avem nevoie de un tunel nou. Nu este adevărat. Traficul e mare și, de fapt, traficul a fost chiar deviat prin Elveția și pe coasta uh, franco-italiană. Autostrada de coastă este foarte uh, congestionată, de aceea ar fi nevoie de soluția Lyon-Torino. Să se folosească fondurile în altă parte nu e o idee pe care să o pot eu discuta. Până la urmă, sigur că e o întrebare de bază pentru toată lumea, ce facem cu banii. Și cred că o să mă opresc aici. Vă mulțumesc. Köszönöm szépen, megnyitnám. Mulțumesc. De, doresc acum să deschid dezbaterea. Să văd ce colegi doresc să mai adauge ceva. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna Evi. Aceasta este un proiect care deja de 20 de ani este pe cale de a fi realizat între Italia și Franța și care, de fapt, nu face decât să împartă populația franceză, populația italiană, pentru că este foarte controversat. Ni se spune însă că va aduce o valoare adăugată teritoriului și că este un lucru pozitiv. Eu nu sunt deloc de acord și nu sunt numai eu aici, ci mii de persoane care trăiesc în acele locuri, atât în, de partea italiană cât și de partea franceză și care au dreptul să fie ascultați în uh, motivele pe care le exprimă. Și până astăzi, din păcate, nu a existat uh, o posibilitate suficientă de a-i uh, auzi. Pentru noi este de aceea o zi foarte importantă astăzi pentru a putea prezenta aceste petiții în cadrul Parlamentului European, considerând așadar că bătălia împotriva acestei lucrări este una care se poartă deja de mai mulți ani și care chiar de curând a primit atenție din partea altor comisii colegul meu Marcovali o să prezinte ceea ce s-a discutat în alte comisii, mai ales din punct de vedere economic și financiar. Eu aș dori însă mai degrabă să fac câteva comentarii care țin de participare și transparență în acest proiect. În primul rând, aș dori să întreb în ce manieră Comisia dorește să garanteze corecta aplicare a unor directive la care s-a făcut referire și pe care le-am tot uh, listat? În primul rând, directiva VIA și directiva cu privire la accesul publicului la informațiile de mediu. Ținând cont de faptul că aceste directive trebuie să respecte în continuare Convenția de la Arhus și că ele definesc anumite obligații foarte clare în ceea ce privește participarea și informarea publicului. Astfel, mai ales pentru proiectele care au un caracter transfrontalier, care este cazul și al proiectului nostru. În primul rând, aș dori să le amintesc tuturor că acest proiect se află încă într-o fază de studiu, pentru că tunelul care a fost construit acum nu este decât uh, o primă lucrare care nu înseamnă deloc că s-a finalizat infrastructura uh, și că s-a intrat în faza de construcție. Deci mai este timp acum pentru ca să evaluăm într-o manieră onestă și cât se poate de serioasă aspectele critice ale acestui proiect și pentru ca să ascultăm părerile celor care nu sunt de acord. Iar motivele pentru care nu sunt de acord au fost până acum neglijate. Cu atât mai mult cu cât uh, observatorul din această zonă a fost gândit ca un loc de dialog pentru oamenii din teritoriu, pentru ca să poată să analizeze beneficiile, impactul de mediu asupra acestui, um, acestei opere, dar, din păcate, într-o manieră destul de brutală, nu a avut voie să facă parte din această comunicare. Cei care făceau parte din observator au fost, de fapt, excluși de la dezbateri. Așadar, e clar că comune, multe din zona valsugiană, 43 mai precis, cu peste 100.000 de locuitori care locuiesc acolo, nu au avut posibilitatea să-și exprime, de fapt, motivele pentru care sunt împotriva acestei lucrări, o lucrare care a fost impusă de către guvern, de către autorități de sus, prin intermediul militarizării zonei respective, pentru că șantierul tunelului despre care vorbim este o zonă militarizată acum. Avem peste 2000 de agenți de forțe de ordine care monitorizează șantierul și controlează teritoriul acolo, de fapt. Este vorba de o zonă care a fost definită zonă strategică de interes național printr-un decret din 2013. Povestea însă nu se termină aici. Mai există și multe alte aspecte care vorbesc împotriva unei uh, implicări a, a publicului până acum. Un președinte al acestui observator, un, un președinte, fost președinte, este sub anchetă, sub anchetă judiciară, nu vreau să-i dau numele acum, din cauza comportamentului acesta de lipsă de dialog și închidere și lipsă de acces la informații pentru opinia publică, mai ales cu privire la informații sensibile lucrurile o să meargă înainte pe cale judiciară, noi sperăm ca lucrurile să meargă în direcția pe care o dorim, vrem de aceea să rămână deschisă petiția pentru ca să putem să monitorizăm uh, mai departe cum uh, continuă lucrurile. Apoi uh, s-a mai prezentat și necesitatea de a combate lipsa de legătură pe care o avem acum, ca și cum nu exista deja o linie feroviară pe, această, pe acest tronson. Uh, și uh, mai ales este vorba de un tronson care este sub utilizat. Deci se oferă informații foarte greșite. Legătura dintre Lyon și uh, Torino este asigurată în momentul de față. Eu vreau doar să le spun colegilor că e vorba aici în legătură cu trenul de înaltă viteză. Se folosește de obicei acest tren pentru pasageri. Trebuie să ne uităm, de exemplu, că până Astăzi, Lyon-Torino înseamnă 2000 de pasageri pe zi uh, față de alte zone din uh, lună în care e cam vorba cam de 40.000 de pasageri pentru o linie de altă viteză pentru ca să merite. Dar uh, marea minciună se referă tocmai la folosirea înaltei viteze pentru mărfuri. Deci, o nebunie să considerăm că trebuie folosit un tren de mare viteză pentru schimburi comerciale. După cum spuneam, această linie există în momentul de față, se pot uh, susține uh, schimburile comerciale pe altă cale și nu este nevoie de așa ceva. Și, după cum spuneam, în ultimii 16 ani am văzut uh, o scădere foarte mare chiar de uh, schimburi comerciale pe această linie. Vreau să mă opresc aici și uh, cred că e foarte important în proiecte ca acesta să evoluăm într-o manieră clară și independentă care sunt beneficiile unei uh, infrastructuri ca atare, folosind uh, un, o evaluare a ciclului de viață a proiectului, care este de fapt o analiză a beneficiilor proiectului respectiv pentru teritoriu. După cum spuneam, nu s-a făcut această analiză, e nevoie să o facem și eu aș face o propunere și anume să se mențină deschisă petiția, în primul rând, dar și să putem uh, eventual trimite o scrisoare a autorităților italiene și franceze pentru ca să subliniem critica prezentată în petiție și apoi aș mai propune și o vizită în teritoriu, la șantier chiar, fie și de parte franceză și de partea italiană, pentru ca să-i ascultăm pe acești oameni care de 25 de ani se luptă împotriva șantierului respectiv. Nu se poate să nu se fie ascultat deloc părerea lor atât de mult timp. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Vali. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu este prima dată că în acest Parlament vorbim de uh, această, acest șantier, fiind dat că este și una din cele mai costisitoare șantiere pe care le avem în Europa, pe care și în parte Uniunea Europeană îl finanțează. Iată de ce noi susținem puternic această petiție care vine din partea cetățenilor italieni și criticăm puternic uh, proiectul acesta. E un proiect non-democratic, intransparent, inutil și în același timp și periculos. Și o să încerc să explic de ce este, nu este democratic, după cum spunea Eleonora Evi înainte. Ter- comunitățile din teritoriu sunt absolut împotriva proiectului și nu sunt ascultate deloc. E o formă de impunere dictatorială a unui proiect de sus. Nu se ascultă deloc cetățenii care trăiesc chiar acolo și care ar vrea să poată să-și exprime opinia față de ceea ce li se întâmplă. Este un proiect non-transparent în plus. Nu există nicio evaluare independentă, nicio um, evaluare a costurilor. Va costa miliarde de euro. S-au făcut anumite studii non-independente de către societățile care după aceea sunt implicate în construcția acestui uh, Uh, tunel și deci care sunt în conflict de interes, care au intrat și în conflict cu uh, administrația societății care se ocupă. Apoi uh, și curțile franceze au semnalat ideea că nu există o evaluare independentă asupra mm, șantierului, pentru că s-ar putea să finanțăm o operă, o lucrare care să nu existe, care nu există studii transparente, care nu va putea să transporte pasageri, ci doar marfă și care este până la urmă inutilă și ceea ce ar crea imediat uh, probleme uh, de uh, din partea, nu numai din partea populației, ci și probleme în sine. E vorba și de un proiect netransparent. Comisia pentru Control Bugetar, unde eu sunt coordonator pentru grupul meu, a cerut mai multe informații despre proiectele în desfășurare în lucrarea aceasta și despre um, licitațiile care s-au făcut pentru ca să fie finanțată această lucrare. Asta este uh, ceea ce trebuie făcut în primul rând. Uniunea Europeană finanțează um, această lucrare și nu există transparență în datele care sunt puse la dispoziție nici pentru autorități. Parlamentul European, care reprezintă 28 de state membre și care de fapt gestionează și fondurile din partea celor 28 de state care vor intra în această lucrare, este nevoie de o transparență totală. Iar uh, plenara Parlamentului European, cu o majoritate foarte importantă, în cele două rapoarte Protecția Intereselor Financiare din 2014 și Descărcarea din 2015, a votat pentru transparența totală a informațiilor uh, despre această lucrare de TAV, de tren în altă viteză între Torino și Lyon. Deci avem nevoie de mai multe informații și suntem în contact cu Direcția Generală MUV de la Comisie pentru contacte suplimentare și informații. În plus, un trafic de mărfuri insuficient nu justifică așa o lucrare și în plus este și un proiect periculos pentru că este vorba de șantiere care se află într-o fază preliminare în care deja există um, anchete în curs din cauza unor fraude și din cauza unor um, crime, din unor rețele de crime organizate care sunt uh, implicate în uh, aceste echipe. Deci există deja suspiciuni suficiente, e vorba de o operă transfrontalieră, uh, diferențe de drept deja între temeiul uh, francez și cel uh, italian și este foarte complicat să implicăm și crima organizată într-un astfel de proiect. E nevoie de o lege mult mai clară, ceea ce nu avem în momentul de față, iar bugetul european este pe cale să financeze de fapt crima organizată. Acestea sunt motivele principale pentru care noi nu dorim această lucrare și vrem ca petiția să rămână deschisă și să fie susținute inițiative din partea Parlamentului European, tocmai pentru a trage un semnal de alarmă, pentru a face lumină și a, pentru ca toată lumea să înțeleagă în Europa cât de inutilă este lucrarea, așa cum mai sunt și alte lucrări de altfel la care e nevoie de asemenea să se facă transparență. Nu vreau să repet că e vorba de trenuri fără pasageri și fără mărfuri, nu avem nevoie nici de autostrăzi suspendate în care să nu treacă nicio mașină, avem nevoie de respectarea principiilor de democrație și nu de o chestiune care este impusă pe uh, regiunea Val Suza și Piemonte, în care uh, o să sufere cetățenii care sunt acolo. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, iar acum domnul Iar are cuvântul, vă rog. Mulțumesc. O să încep cu problema generală. Problema generală este că nu avem uh, niciun proiect uh, de mare anvergură în care să nu existe critică de asemenea. Iată de ce se înțelege cum a procedat Uniunea Europeană, se înțelege că um, a, noi vrem să auzi, avem idei bune pentru fluxurile foarte mari de, de transport, de uh, transport feroviar, dar e nevoie de o colaborare mai strânsă cu statele membre, iar statele membre trebuie să dea rezultate, trebuie să ne arate exact care este finalitatea proiectelor pe care le inițiază. Se pleacă pur și simplu de la premiza că statele membre deja uh, desfășoară la nivel local cu cetățenii. Această idee este bună în sine. Însă, de multe ori, în cazurile particulare, directe, nu este chiar așa, pentru că nu există trebuie să spunem și în același timp că nu există șantier fără critică, mai ales când e vorba de proiecte foarte mari de infrastructură, lucrurile nu stau diferit. Aș mai vrea să mai preiau argumentele antevorbitorilor mei, însă vreau să pun întrebarea către noi. Cum vrem să rezolvăm acest impas? Prima întrebare în Uniunea Europeană este ce poate face ea chiar avem, în primul rând, un sens în această construcție? E prima întrebare la care trebuie să răspundem. E necesară din punct de vedere al macroeconomiei. Plec de la premiza că dialogul între statele membre contează aici. Dialogul între uh, Franța și Italia sper că a avut loc. Dacă e nevoie de informații suplimentare, foarte bine, dar eu zic că ar trebui să fie foarte clar uh, beneficiile Apoi, dacă lucrurile au mers prost la licitație pentru șantier, atunci Comisia Europeană ar putea să fie interesată, pentru că în momentul în care se fac astfel de apeluri de oferte, la asemenea dimensiune și anvergură și care, de fapt, încep înainte de construcția, ele interesează Comisia Europeană pentru ca să combată corupția. Întrebarea mea concretă este, de fapt, una singură. Rezolvăm problema uh, și nu vreau să jucăm un nou ping-pong, însă eu am crezut că o parte din problemă ar trebui să fie și pe umerii uh, procedurilor de plângere la nivel local. Nu știu dacă la nivelul uh, guvernelor există sau parlamentelor din Franța sau Italia există o comisie pentru petiții în care să se poată veni cu astfel de plângeri și nu neapărat să vină din partea Parlamentului European. Deci, în orice caz, vrem să rezolvăm problema acolo când este competența noastră în joc, dar să identificăm și unde nu suntem competenți și unde trebuie să predăm mai departe ștacheta, uh, ștafeta către alții. Dar, din nou, repet, orice proiect foarte mare de anvergură, de infrastructură, aduce cu sine un scandal sau o problemă, o discuție Trebuie însă să se continue autoritățile locale să intre în dialog și înțeleg și Comisia care spune că a discutat intens în prezența statelor membre despre acest proiect în care statele membre până la urmă au decis uh, de partea lor că este un proiect util. Deci aș vrea să se țină cont de aceste considerente și poate că și argumentația noastră să mai fie încă o dată auzită pentru ca să vedem ce se poate face în, pe termen mediu pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum, doamna Alina. Nosotros desde GUE queríamos dar apoyo a esta. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să sprijin uh, această petiție din mm, partea grupului GUE. De la început uh, am primit uh, aceste informații. Colegii italieni ne-au spus că din 2011 a scăzut în mod foarte important traficul acolo. Uh, se pare că în 1993 uh, era vorba cam de un trafic de un milion de tone, ori uh, acum în prezent e vorba doar de 82 de uh, tone. Deci, apoi acest tunel are 52 de kilometri. În 2012 autoritățile franceze au anunțat că uh, se poate tranzita traficul uh, dar uh, întrebarea care se pune este dacă, tra- dacă tunelul respectiv poate să uh, preia și mai mult uh, trafic. Bineînțeles că având în vedere constrângerile bugetare, trebuie să vedem cum cheltuim banii. Dacă știți că există tuneluri în Elveția și în Austria care au o capacitate similară și care au fost renovate. În legătură cu situația din uh, Spania, noi avem o experiență foarte mm, mm, uh, importantă, aeroporturi, de exemplu, care au fost construite și care acum sunt uh, aeroporturi fantomă, nu sunt deloc folosite și toate au fost construite pe banii statului sau Uniunii Europene. Deci, cred că e momentul să spunem că trebuie să punem capăt acestei hemoragii care afectează atât de mult finanțele publice. Nu cred că ar trebui să menținem petiția deschisă, ci ar trebui să uh, cerem chiar o comisie de anchetă. Să nu uităm că 40% din uh, banii europeni provin și din Franța și din Italia și de la alte state membre. Și dacă se poate dovedi că acest, uh, proces nu este, acest proiect nu este necesar, nu e mm, ca și când nu am mai avea trafic feroviar deloc sau am mai avea uh, zboruri. Cred că am avut suficiente exemple de bani prost cheltuiți în ultimii ani, încât uh, acum ar trebui să încercăm să dăm dovadă de cât mai multă chipzuință. Mulțumesc, domnul Maria Sur. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am ascultat uh, cu mare, cu mare atenție intervențiile petiționarilor și dezbaterea care a urmat uh, după Uh, aceea i-am ascultat cu atenție pe colegii italieni pentru că cunosc situația mai bine decât oricine. Eu am observat că în ultimii ani au fost reacții foarte puternice împotriva acestui proiect. Comunitățile locale au uh, protestat, în primul rând, Uh, din uh, comunitățile din uh, zonele respective susțin că poziția lor, părerea lor nu a fost luată în considerare și mai susțin și că autoritățile franceze și italiene încerc să se impună fără să țină cont de ce se întâmplă la fața locului. Foarte multe primării, de exemplu, au protestat spunând că nu au fost implicate în procesul de consultare publică. Să nu uităm însă că o parte din finanțare Uh, vine din fonduri europene, deci cred că ne revine obligația de a uh, studia toate aceste proiecte. Aceste proiecte care ar trebui să se bazeze pe uh, consultare, aceasta stipulează Convenția de la Arhus, dar există și alte texte juridice care uh, vin în sprijinul acestei poziții. Și e foarte clar că până acum nu s-a uh, optat pentru consultare. Uh, s-a spus de mai multe ori că acest proiect este foarte costisitor și că el s-ar putea să fie chiar inutil. Totuși, în uh, vremurile acestea de austeritate bugetară, ar trebui să ne întrebăm dacă un astfel de uh, proiect e necesar, pentru că există o linie feroviară care nu este saturată și care este subexploatată și deci poate că ar trebui să uh, alocăm uh, bani uh, în alte regiuni pentru a avea astfel de linii de mare viteză. Există foarte mulți uh, dintre noi care fac naveta între Bruxelles și Strasburg și de fiecare dată uh, mergem la plenară și totuși nu avem uh, o linie de mare viteză între Bruxelles și Strasburg. E nevoie de uh, ore lungi pentru a face această navetă. Deci, uh, poate că acești bani ar putea fi uh, investiți în alte zone sau în alte regiuni, în Grecia, dar nu numai, în care astfel de investiții ar fi necesare. Deci, iată, noi ne dorim ca <clears throat> petiția să rămână deschisă și ca și antervorbitoarea mea, uh, încă o dată susțin ca mm, petiția să rămână deschisă. Apoi trebuie să mai sesizăm și alte comisii, Comisia de Mediu, poate chiar Comisia de uh, Bugete și încă o sugestie, cred că ar trebui să trimitem o scrisoare guvernului, uh, guvernelor italian și francez uh, pentru a vedea care este poziția acestor guverne. Cred că ar trebui să trimitem uh, scrisori și primărilor care sunt direct afectate de acest proiect, dar care nu au fost implicate în procesul de consultare. Deci, în încheiere, aș dori să spun că, din punctul meu de vedere, este o chestiune foarte importantă. Trebuie să menținem petiția deschisă și în lumina propunerilor uh, mele anterioare și ale colegilor, ar trebui să hotărâm cum să procedăm pe viitor pentru a îi uh, sprijini pe alegătorii noștri care până la urmă ne-au uh, votat tocmai ca să le apărăm drepturile. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să spun că sunt de acord cu ce a spus domnul Iar. Într-adevăr, orice investiție de anvergură întotdeauna e criticată. Astfel de proiecte de anvergură uh, sunt întotdeauna însoțite și de, de, de critici. Deci nu cred că problema Uh, se pune respectiv dacă e nevoie de o astfel de investiție sau nu. Eu vorbesc în cunoștință de uh, cauză, pentru că sunt în Polonia, acum sunt foarte multe șantiere. Uh, pe vremuri, toate aceste investiții erau întotdeauna întâmpinate cu critici foarte virulente. Comisia a răspuns la această petiție în 2012 în urmă cu patru ani și răspunsul Comisiei se bazează, să nu uităm, și pe datele din anul 2011. Nu vreau să mă antepronunț și să spun că ar trebui să închidem sau să păstrăm uh, deschisă petiția, dar cred că ar trebui să primim informații uh, actualizate în legătură cu ce se întâmplă în legătură cu această petiție la fața locului. De exemplu, uh, ar trebui să știm dacă această linie de mare viteză a, uh, s-a desfășurat sau a fost construită în conformitate cu calendarul. Uh, s-ar putea ca lucrările să fie atât de avansate încât să fie o risipă și mai mare, deci dacă anulăm acest șantier. O a doua întrebare. Aș dori să știu dacă banii au fost uh, uh, cheltuiți în conformitate cu calendarul sau dacă sunt întârzieri de plată. În al treilea rând, uh, dacă proiectul ar trebui să fie modificat, cred că ar trebui să fie redus și aș dori să știu care ar fi și incidența acestei uh, schimbări asupra costurilor. Și apoi câte ceva în legătură cu formalitățile necesare pentru aceste investiții. Aș dori să știu dacă formalitățile respective au fost respectate. Și, în fine, ar trebui să cerem informații, să ne furnizeze informații în legătură cu progresul, uh, felul în care au progresat lucrările. Să nu uităm la, uh, că suntem la trei ani și jumătate înainte de uh, data limită a acestui proiect, data limită prevăzută. E vorba totuși de o informație foarte importantă, pentru că dacă șantierul a progresat foarte mult, nu trebuie oprit, pentru că ar însemna și mai multă risipă. Mulțumesc! După câte văd, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Elhangzott röviden, ha lehet. Bava. Domnul Bava primește acum cuvântul. Lo subito a... Vreau să răspund pe scurt la ultima discuție. După cum am spus, lucrările sunt pe cale să înceapă. Suntem chiar la început. Obiectivul acestei uh, petiții este să facem o analiză economică și aș vrea să răspund aici direct la uh, propunerile Ministrului de Transporturi. Eu vă invit, uh, invit membrii de Parlamentul European să evalueze dacă n-ar fi fost finanțările Uniunii Europene, care sunt cam de 3 milioane, 3 miliarde de euro, nici Italia, nici Franța nu ar putea să contribuie cu 2 milioane. Aceasta pentru că există voința explicită, cel puțin uh, pentru Italia, nu știu pentru, pentru Franța, dar cred că e la fel, de a atrage finanțări europene pe teritoriul țării noastre. Dincolo de eroarea economică de a vrea să anticipăm soluțiile și nevoile, eu am uh, simțit că există o propunere care să, care să poate să fie transmisă și Ministrului Transporturilor Așadar, ar trebui mai întâi să ne facem o idee despre fluxul traficului pe acest uh, tronson și ce nevoi există, pentru că se va vedea că nu va exista nevoia acestei galerii, acestui tunel în zona respectivă. Tribunalul uh, cetățenilor a condamnat această operă există deja uh, dovezi că nu, interesele sunt împotriva cetățenilor. Eu aș cere de aceea Uniunii Europene să retragă fondurile pentru proiectul de care vorbim și să se termine cu finanțarea unor lucrări foarte scumpe într-o zonă de înaltă concentrare mafiotă nu e deloc exclus ca fondurile care sunt alocate tavului să fie după aceea realocate unor firme care de fapt aparțin mafioților. Și prin aceste lucrări, mafia să fie cea care să își îndeplinească operațiunile pe care într-un moment de criză economică ar putea să ducă chiar la achiziționarea unor societăți pentru obiective criminale. Așadar, eu cer ca aceste fonduri din partea Uniunii Europene să fie reconsiderate, să fie retrase, iar cu siguranță lucrările vor uh, fi, trebuie să, dacă vor să fie făcute să fie făcute pe, pe banii uh, Italiei și ale Franței, dar Europa trebuie să contribuie la blocarea lucrărilor. Niciuna din aceste două țări nu are interes uh, pentru lucrarea respectivă dincolo de o operațiune financiară. Sper să puteți să mergeți acolo pentru ca să puteți să vorbiți cu primarii atât de partea franceză cât și italiană, pentru că cel puțin pentru Italia pot să spun că ei sunt în majoritate împotriva lucrărilor în curs. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, deci se pare că discuția poate fi încheiată pe acest punct atunci când uh, conduc o ședință Încerc să fiu uh, neutru, dar de data aceasta cred că va trebui să fac uh, o excepție și să-mi exprim și eu o părere despre subiect. Aș vrea să rog pe domnul Günther Oertel să aibă grijă să mă corecteze în caz că nu abordez bine problema. Pe de o parte, avem o petiție care spune că în cazul legăturii feroviare Lyon-Torino uh, sunt destul de multe îngrijorări, destul de multe um, idei um, contrare în ceea ce privește construcția liniei feroviare. Pe de altă parte, este vorba de un proiect care între timp este în curs deja de 10 ani, dacă e să calculăm și faza de proiect, de proiectare, și dacă înțeleg bine, E vorba și de o legătură, deci e vorba de o legătură de înaltă viteză care ar trebui să lege de fapt Budapesta cu Lyon, deci estul cu vestul. E o investiție transeuropeană care face parte din programul 6 al rețelelor transeuropene. Întrebarea către Comisie și Consiliu este deci următoarea. este acest uh, tronson de cale ferată de la Budapesta la Torino uh, sau este prevăzută până la Lyon, trebuie continuată până la Lyon. Deci se pune întrebarea dacă partea de la Lyon la Torino este utilă sau nu. Sunt întrebări pe care trebuie, în primul rând, să le trateze guvernele italiene și franceze. Dar cred că cu toții suntem de acord că petiția trebuie răm- să rămână deschisă, nu trebuie închisă acum, e, cred, acceptabil și pentru toată lumea și pentru petiționari, dar pe de altă parte putem decide dacă vrem să scriem o scrisoare, așa cum au propus-o mai mulți, către autoritățile italiene și franceze și uh, să, dacă vrem să cerem informații de la ei și putem să și așteptăm să vedem ce dorește să facă comisia și comisia trebuie întrebată dacă este de părere că în cadrul rețelelor transeuropene trebuie să continue investiția europeană sau nu. Mai mulți colegi au propus să trimitem scrisoare și la Tran, Econ și Agri. Domnul Iar, da, vreau să știu dacă ne poate spune comisia încă de la început, dacă uh, este corect că în procedura de apel uh, la oferte au existat deja irregularități. Pentru că, deși avem un control destul de bun, nu putem fi complet protejați de tot felul de încrengături criminale. Când statele membre organizează o astfel de licitație, trebuie să aibă grijă, bineînțeles, ca licitația, așa cum este ea organizată, trebuie să fie conformă cu dreptul comunitar am crezut să înțeleg din ceea ce au spus petiționarii că n-a fost totul chiar curat, deci ar trebui să decidem uh, cum vrem să demonstrăm dacă a fost așa sau nu. Pe de o parte, e utilitatea proiectului uh, care trebuie discutată, dar chiar și dacă utilitatea e demonstrată, trebuie să verificăm dacă banii contribuabililor au fost folosiți eficient și fără corupție. Mulțumesc! Köszönöm szépen, azt hiszem ez nagyon fontos összefüggés volt, tehát a, a levi, kérem, hogy a Mulțumesc! Cred că este corect și vreau să vă rog să preluați totul în scris și să ne și răspundeți în scris, astfel se încheie punctul 10 și trecem la punctul 11, 0974 per 2014. Con era cont, a control presupuestariu mandar. Petiția mea nu uh, era decât despre controlul bugetar. Bine. Rendben. Oké, okay, ez is. Bine. A 11-es számú pontra térjünk át. A... Trecem acum la punctul 11, 0974 per 2014, o petiție adresată de Titmar Gold din Austria. Este vorba de o linie de cale ferată planificată în Salzburg, și din câte știu eu, domnul Dietmar Gold este prezent în sală, doresc să-l salut și să îi dau cuvântul și vă rog să vă exprimați succint. Mulțumesc, mă numesc Dietmar Gold și mă adresez dumneavoastră în calitate de reprezentant al asociației uh, care se ocupă de această cale ferată din Salzburg, Bayern și Oberösterreich. Aș vrea să profit de timpul alocat ca să subliniez mai multe puncte, sper să reușesc, pentru că este foarte important aici să răspundem la întrebarea dacă este bine sau nu să se construiască această cale ferată, pentru că uh, este vorba de calitatea aerului din regiunea Salzburg, Bavaria și Austria Superioară. De ce am depus această petiție? În primul rând, Motivul nostru a fost că la articolul 147 alineatul 2 din uh, Tratatul Uniunii Europene se spune clar că trebuie să se asigure un nivel ridicat de protecție a mediului și că acest uh, lucru trebuie asigurat și dacă sunt probleme trebuie să se uh, rezolve după principiul poluatorul plătește nu trebuie să uh, aibă de suferit localnicii. Despre ce este vorba în această materie atât de complexă? Este vorba de regiunea Salzburg. În centrul acestei regiuni se află un uh, oraș separat de uh, un râu și de trei munți și este înconjurat de munți. Este, desigur, o regiune pe care dorim să o vedem dezvoltându-se și în dezvoltarea acestei regiuni, transportul joacă un rol foarte important. Există mai multe axe de mobilitate și din uh, acest motiv s-a constatat că în ultimul uh, deceniu s-au uh, desfășurat foarte puține fonduri pentru a se dezvolta transportul, dezvoltându-se într-o măsură insuficientă transportul de persoane. Dacă uh, ne uităm la acest proiect, vedem că este vorba de uh, un milion de persoane care trăiesc uh, într-o rază de 50 de kilometri în uh, jurul orașului Salzburg și mult mai mulți dacă luăm o rază de uh, peste 70 de kilometri. Așadar, foarte multe persoane sunt afectate de acest proiect și uh, putem vedea că nu s-a făcut mare lucru în ultimii ani uh, pentru dezvoltarea transportului în această zonă. Aș dori însă să mă refer acum concret la problemele noastre de mediu. Dioxidul de azot este una dintre aceste probleme. Puteți vedea în graficul care vine de la Municipalitatea Salzburg, de la Departamentul de Mediu că avem uh, doi indicatori la care valorile de uh, referință, valorile limită, depășesc clar valorile limită din directiva UE privind calitatea aerului. Uh, prima măsurătoare este făcută în Rudolfsplatz, în Salzburg și un alt indicator măsoară calitatea aerului din alt loc din Salzburg. Uh, Uh, s-a deschis uh, recent și o procedură de uh, infringement legată de nerespectarea obligațiilor de calitate a aerului în această zonă. Și sigur că trebuie să mă limitez pentru că noi avem valori încă din 1996, valori limite ale aerului. Atunci situația se schimbase foarte mult din perspectiva calității însă noxele au rămas la aceeași valoare, deși au existat alte ameliorări. Aș vrea să vă atrag atenția asupra următoare, următoarelor uh, detalii. Există un studiu medical al dr. Gerd Oberfeld care a analizat uh, valorile limită legate de calitatea aerului și sigur că este un studiu foarte specializat, dar este util ca să înțelegem mai bine problema. Pentru că se pare, conform acestui studiu, că 140 de morți pe an au fost provocate în ultimii ani de poluarea provocată de traficul rutier. Spun asta uh, cu precauție. Însă, este o problemă faptul că în Salzburg uh, traficul este foarte aglomerat, traficul rutier. Se pare că pe an uh, s-au uh, provocat pierderi de 170 de milioane de euro din cauza poluării și dacă analizăm din perspectiva noastră de astăzi studiul referitor la particulele mici, vedem că și acestea sunt uh, destul de mari ca și valorile de dioxid de azot. Însă nu am la dispoziție date actuale, de aceea am folosit aceste date mai vechi ca uh, probe, dorind să arăt că există costuri de vieți omenești, costuri medicale foarte mari provocate de uh, calitatea proastă a aerului. În plus, mai avem și o problemă de zgomot. Vedeți aici o hartă a landului nostru. Vedeți uh, colorate zonele unde nivelul uh, de zgomot este prea mare și unde este clar că există consecințe medicale din motive de mediu. Este important să ne gândim la uh, bunăstarea persoanelor pentru care se va uh, construi această linie de cale ferată din zona Salzburg-Bavaria, persoane care trebuie să circule ca să meargă la lucru și trebuie să ne dăm seama că acest proiect va contribui la reducerea poluării aerului și a nivelului de zgomot. Calea ferată este uh, un mijloc de transport pozitiv. În regiunea noastră există o cale ferată uh, din anii 80-90 și aș vrea să citez un studiu și să uh, mă refer la uh, dosarul pe care l-am și trimis la lucrarea uh, inginerului Brandl din 1995 este un studiu cu mare potențial de specialitate care arată uh, numărul de pasageri uh, care ar putea beneficia de această cale ferată care este foarte mare. Vedeți uh, în imagine, ca să vă faceți o idee care este geografia orașului, vedeți cum ar fi, cum ar arăta calea ferată planificată. Uh, dacă s-ar realiza, uh, ar crește mobilitatea, a crește utilizarea de către pasageri a uh, transportului public, s-ar trece de la transportul uh, cu autoturismele la transportul public, fără măsuri obligatorii, și astfel ar crește calitatea aerului, s-ar reduce substanțele poluante și de asemenea să reduce nivelul de zgomot. Ar mai fi de spus multe. Uh, Salzburg este o regiune alpină, uh, iar uh, împrejurările orașului sunt zonă prealpină, ceea ce înseamnă că suntem afectați și de schimbările climatice, de creșterea de temperatură. Am avut probleme în ultimele săptămâni și uh, ar fi important așadar să se sporească protecția mediului, iar uh, o statistică a Asociației de Asigurări din Austria arată că s-ar economisi milioane de euro în fiecare an prin adoptarea aceste, acestor măsuri. Este deci o, un domeniu foarte complex Calea ferată se află în centrul uh, tematic al petiției noastre, însă cu siguranță și schimbările climatice sunt un factor care uh, afectează mobilitatea, care necesită o ameliorare a mobilității și care ar antrena și reduceri de costuri. Vreau să închei aici, ca să nu vă încarc prea mult, vreau doar să vă arăt această imagine la sfârșit, ca să vă faceți o impresie uh, asupra regiunii noastre. Mulțumesc. Vreau să îl salut pe domnul Berde de la uh, Comisia Europeană și vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să-i mulțumesc și petiționarului pentru explicațiile care mi s-au părut foarte utile. Aș dori să încep cu punctul referitor la uh, directiva referitoare la zgomotul ambiental menționată de petiționar. După cum am explicat și în răspunsul scris, Comisia nu poate să uh, ceară statelor membre să adopte anumite măsuri sau uh, prevederi în temeiul directivei acesteia. Deci trebuie să mențin poziția exprimată. Nu există un temei juridic ca Comisia Europeană să continue acțiunea pe acest subiect. Aș dori acum să mă refer la directiva privind calitatea aerului înconjurător care se află de asemenea în centrul acestei petiții. Comisia este foarte preocupată de depășirea valorilor limite de dioxid de azot din Austria și înțeleg preocuparea petiționarului. Aici intră și Salzburg. Aici media anuală a fost de 15 micrograme pe metru cub, iar valoarea limită fiind de 40 de micrograme pe metru cub. De asemenea, Studiile care analizează cauzele um, concentrației mari de uh, dioxid de azot arată că uh, traficul rutier este într-adevăr de vină, mai ales uh, mașinile cu motoare diesel. Comisia dorește să ceară statelor membre să respecte prevederile din Directiva 2008/50 privind calitatea aerului și să respecte valorile limită, însă această directivă prevede doar o obligație de rezultat. Valorile limită nu trebuie depășite. Însă directiva nu prevede și măsuri specifice pentru atingerea acestor obiective. Așadar, măsurile sunt alese în fiecare stat membru în funcție de specificul național și Comisia nu uh, are dreptul de a comenta cu privire la aceste măsuri. Aici, uh, în cazul de față, ar fi vorba de o cale ferată regională. Ce putem spune este că valoarea de uh, dioxid de azot a fost depășită constant în această zonă, luni ca an de referință 2010 și 2014 în șase zone de calitate a aerului din Austria, inclusiv în Salzburg. Comisia este de părere că aici Comisia că aici Austria nu și-a respectat atribuțiile ce derivă din Directiva 2008-50. Trebuie să se ia măsuri cât mai rapid. După părerea Comisiei, Austria mai are o obligație pe care nu a îndeplinit-o în conformitate cu Directiva privind calitatea aerului înconjurător. Comisia a deschis o procedură de infringement împotriva Austriei în februarie 2016. Tocmai a fost trimisă uh, no scrisoarea de notificare și această procedură acoperă și Salzburgul, care este relevant în textul de față. Așteptăm răspunsul Austriei în iunie 2016, iar serviciile responsabile de la Comisie vor analiza acest răspuns. Astfel, vor lua în calcul punctele menționate de petiționar după care Comisia va lua o decizie cu privire la măsurile ulterioare de adoptat. Încă o dată, Comisia nu poate să ceară Austriei să ia o măsură specifică, cum ar fi construcția uh, căi ferate regionale menționate, dar Austria trebuie să aleagă anumite măsuri necesare și adecvate pentru a-și atinge obiectivele cei revin în temeiul directivei și asta ne dorim și noi să obținem. Mulțumesc! Szépen kérdezem a kollégákat, ki óhajt hozzászólni. Mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul? Peter? Ja, să... Äh, ja, mai faktisch das Problem spiegelbildlich. Äh. Problema a fost äh, prezentată foarte elocvent. Aș dori însă să mai pun o întrebare petiționarului. Aș face însă un rezumat. Eu Uh, nu sunt specialist, uh, cunosc uh, însă orașul Salzburg, este un oraș minunat și cunosc și problemele cu care astfel de orașe le au cu infrastructura. În orice caz le-aș spune colegilor că orașul Salzburg merită vizitat, există însă probleme cu transportul, dar un astfel de proiect nu este neapărat evident. Poate că ar trebui să uh, avem uh, un dialog la nivelul statelor membre, dar aș dori să știu uh, care este problema, de unde a pornit problema, cine. Lăsați-mă întâi să mă exprim. Dar, din câte am înțeles, primarul de la Salzburg e pentru un astfel de proiect. Nu pot să-mi imaginez că e împotrivă. Eu, încă o dată, în calitate de nespecialist, acest uh, proiect uh, e evident, deci se impune de la sine. Și apoi vine comisia și ne spune că uh, orașul Salzburg are o problemă cu respectarea uh, directivelor și a legislației și așa mai departe. Nu înțeleg cum se uh, potrivesc aceste două uh, viziuni, uh, inclusiv din perspectiva intereselor uh, cetățenilor, a locuitorilor din Salzburg. Și apoi încă o dată, trebuie să mi se explice uh, unde, uh, care e problema. Deci de ce uh, un astfel de proiect nu e aprobat? Uh, eu îi cunosc pe austrieci, sunt oameni de bine, sunt um, oameni cu idei foarte constructive, deci care este problema cu acest proiect? Mulțumim. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci aș dori să dau cuvântul. Äh, das Problem liegt darin, dass wir derzeit politisch Problema uh, uh, e legată de faptul că uh, e clar că orașul este pregătit pentru un astfel de proiect urbanistic, dar Problema este că se favorizează transportul rutier. Întotdeauna așa a fost. Și ca completare, aș spune că uh, sau până acum au fost proiectate uh, au fost finanțate proiecte de infrastructură care au uh, favorizat întotdeauna micile uh, micile orașe și nu uh, marea regiune respectivă și în conformitate cu uh, studiul european care a fost uh, uh publicat uh, de către Agenția Europeană de uh, Resort, se pare că acest studiu ar costa 500.000 de euro. noi însă nu am reușit cu petiția noastră și de aceea am venit la Bruxelles aș putea să vă dau chiar nume de politicieni care spun că își doresc acest proiect, proiect dar uh, nu pot uh, să ne uh, ajute pentru că primarul este împotrivă. Se pare că în 2008 el a dat cu publicității deci poziția sa Uh, deci se pare că s-a declarat chiar din 2008 uh, împotriva unui astfel de uh, proiect și din motive de mediu și din motive de mobilitate noi încercăm să îmbunătățim situația, deci să intervenim acolo unde se poate și dacă am înțeles mulțumim pentru studiu, dar din câte am înțeles există și alte proiecte de transport Uh, finanțate de către uh, Uniunea Europeană, precum uh, aceste proiecte de metrou, care au dispărut, care au fost puse pe linie moartă și aș mai spune că am, înțe- înțelegem că nu mai sunt bani pentru astfel de proiecte, dar în orice caz nu cred că ar trebui ca astfel de proiecte să fie puse pe linia moartă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Cold. Ce putem face e, sunt următoarele. Comisia Europeană a recunoscut că e vorba de o problemă, că uh, uh, trebuie să se lanseze o procedură de încălcare a tratatelor. Uh, trebuie să așteptăm însă rezultatele, dar am înțeles că Comisia Europeană așteaptă răspunsul uh, de la guvernul austriac până la sfârșitul lunii iunie. Uh, Uh, și deci poate că ar trebui să așteptăm și cu petiția noastră și după aceea am putea să uh, trimitem o întrebare la, la, la biroul primarului, deci la primăria uh, din Salzburg, să trimitem o scrisoare și să întrebăm uh, în ce constă problema. Și aici mă uh, bazez și pe propunerea domnului Iar. Dacă sunteți de acord cu această propunere, atunci putem să încheiem și acest punct de pe de zi și continuăm Continuăm cu punctul 12. Este vorba de o petiție adresată de către domnul Giuseppe Tara uh, în legătură cu calitatea aerului din Veneția. Domnul Tatar, aveți cuvântul. So, good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for having me here to illustrate Mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru că mi-ați permis să vin aici în fața dumneavoastră să vă prezint această petiție. Eu reprezint șapte organizații non-profit și 130 de cetățeni care au semnat această petiție. Vreau să vă prezint petiția. Petiția 2288 este bazată pe mai multe observații care includ aici încălcarea directivei 2008-50 EC și se referă la Um, nave și alt tip de trafic uh, în apele Veneției. Aveți aici o hartă care ilustrează traficul de vapoare ca linie albastră și posibilitatea alternativ, o alternativă posibilă cu linia galben și uh, gara maritimă a Veneției, care este foarte aproape de centrul istoric al Veneției. Deci, nu este chiar lângă apă, dar este în lagună, foarte aproape de centrul istoric. Petiția menționează trei puncte în neconcordanța cu articolul 6 și 7 cu privire la localizarea uh, punctelor de șantionare, neconformitatea cu PM10 cu limita impusă pentru protecția sănătății umane și de asemenea încălcarea NO2, uh, oxid, limitei pentru oxid de azot. Să începem cu primul punct. În primul rând, uh, localizarea punctelor Uh, care sunt, este de fapt unul singur în puncte de prelevare, de um, um, luarea uh, valorilor, este un punct care se află um, într-o sursă mare de emisii, în timp ce directiva cere ca un astfel de punct să fie uh, tref în, uh, aproape de sursele de trafic și într-o anumită poziție față de uh, meteorologică. Uh, Expunerea populației uh, locale și a turiștilor, 30 de mii uh, pe zi în Veneția, trebuie să ne dea de asemenea câteva informații. Iată cum se măsoară la stație uh, valorile, vedem o diferență între poziționarea acestor măsură, puncte de măsurătoare și vedem că există o diferență de patru ori mai mare în funcție de unde este luată măsurătoarea. Dacă vedem și altă zi, uh, ca luată drept eșantion și în stânga vedeți la stație și în dreapta în altă poziție, vedeți o măsură care, o valoare care este de 40 de ori mai mare. Deci, uh, în funcție de uh, poziționarea față de vântul uh, din acea zonă, depinde, bineînțeles, valoarea foarte mult. Iată de ce directiva notează că stația trebuie să fie plasată în alt fel față de vânt, pentru ca să fie o valoare reală. Dacă e să ne uităm la încălcarea PM10, legislația europeană, vedem că există o combinație de trafic de vapoare și poluarea uh, tradițională, dacă e să luăm uh, valorile autorității portoare, care este inter- uh, forul cel mai inter- uh, interesat, vedem că există o legătură foarte clară între cele două și apoi ați putea să spuneți sigur că poluarea este limitată la anumite uh, momente de vârf, dar nu este adevărat, pentru că pasagerii care circulă sunt uh, tot timpul foarte aproape de portul din Veneția, lângă zona rezidențială de Santa, din Santa Marta și uh, e vorba de 3,5 tone de uh, combustibil care sunt folosite pentru aceste transporturi iar o mediu, media de folosire este de 19 ore, deci consumul este de 34 de tone pe vapor, iar în momente de vârf avem 5 până la 7 vapoare, așadar tonele de combustibil care se consumă în zonă este uh, sunt de 200 uh, de tone pe, uh, pe zi de combustibil în timpul weekendului sau în zone, în momente de vârf. Este clar că vapoarele consumă uh, combustibil și când acostate. sunt acostate. Avem uh, aici uh, o schemă a emisiilor, în partea APICE, care este autoritatea de măsurare a nivelului poluării la nivel local. Ne explică așadar acest grafic că jumătate din poluare vine din uh, activitatea portoară, portul comercial, portul de pasager sau alte tipuri de transport um, fluvial sau maritim. Iată deci care sunt uh, tipurile de poluare, jumătate din ele uh, venind din Veneția, în comuna Veneției, din aceste două surse. Traficul intern este de asemenea unul de vină, dacă e să măsurăm la podul Alto, Rialto, din uh, Veneția, vedem că și acolo este o situație dificilă. O, este cam uh, nivelul de poluare dintr-un uh, tunel de pe autostradă, numai că pe un, în tunel din autostradă nu trăiește nimeni, pe când la Rialto trăiesc oameni și vin milioane de turiști în acest loc. Ceea ce ne arată a, probabil această imagine o cunoașteți, ceea ce arată deci care e situația. Iar acum Vedem aici um, călătorile cu vaporeto, care se întâmplă zilnic și care consumă um, benzină motorină, deci care sunt de asemenea responsabile pentru poluarea din zonă. În ceea ce privește neconformitatea uh, cu limitele de um, dioxid de azot, știm cu toții că este cazul să se încalce aceste limite, însă vreau să vă atrag atenția și că sunt monumente în zonă și Veneția este construită mai ales uh, într-o piatră specială care nu este folosită numai ca piatră de ornament, ci și din motive de structură pentru coloane și pentru piloni. Iar dioxidul de sulf și dioxidul de azot reacționează cu carburatul de calciu al pietrei pentru a produce o formă de gips. Și vedeți aici ce se întâmplă pe aceste imagini, stânga și dreapta, și de asemenea pe aceasta puteți vedea cât de repede se deteriorează uh, datorită acidului uh, de sulfuric și acidului uh, oxidului de azot aceste monumente din cauza poluării, deci, și a reacției chimice aferente. Nu s-a făcut nimic în planul regional pentru protecția mediului, nimic serios, așa cum am spus și în petiția noastră și noi cerem ca să se facă o notificare formală către guvernul italian în ceea ce privește numărul și uh, localizarea punctelor de șantionare a valorii uh, aerului, de asemenea să se facă măsurători uh, de substanțe poluante în conformitate cu PM25 și să fie um, o, să se folosească filtre sau alte instrumente obligatorii ca în alte orașe în care există um, trafic și pentru vapoare și pentru așa numitele vaporete și pentru bărcile comerciale sau taxiurile care folosesc acest tip de combustibil. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Domnul Voltes, cred că dorește să vorbească în numele Comisiei Europene acum, din partea Direcției Generale pentru Protecția Mediului. Vă rog. Good afternoon, ladies and gentlemen. Marta Munoz. Mulțumesc. Sunt uh, Marta Munescu, sunt de la uh, Comisia Europeană, de la Digi uh, Environment. Și foarte interesantă această prezentare. Nu vreau să repet uh, răspunsul pe care l-a oferit deja Comisia în martie 2016, dar vreau să vă dau ultimele informații despre ancheta în curs din partea Comisiei pe această temă, mai ales în ceea ce privește uh, numărul de stații de monitorizare a aerului în Veneția, localizarea acestora și conformitatea cu cerințele în domeniul poluării. Am făcut un studiu cu privire la numărul de puncte de înregistrare și localizarea lor în Veneția. Sunt 508 la număr și se pare că se respectă numărul de uh, aparate de înregistrare, e, însă în ceea ce privește PM10 și PM2,5 se respecte de asemenea numărul de puncte de înregistrare a calității așa cum este cerută ea de către directiva pentru curățenia și pentru aer. Explicațiile pe care le-am primit sunt că situația nu este în conformitate cu cerințele directivei de calitatea aerului, mai ales cu uh, anexa 3, care cere ca punctele de recoltare să fie localizate în zone de aglomerație cu cele mai mari concentrații de poluanți. Și asta, asta nu este cazul. În momentul de față, Comisia face o investigare pentru a vedea dacă chiar este așa. Anexa 3B1 din, par, din directiva despre calitatea aerului cere ca contribuțiile pentru uh, resursele industriale să fie evaluate la un punct uh, anume care ar trebui să fie instalat uh, în sensul baterii vântului, așa cum o cere directiva. Comisia va trebui să analizeze situația aceasta pentru ca să vadă dacă cu adevărat se încalcă uh, această prevedere în centrul istoric al Veneției. În momentul în care Comisia va finaliza investigarea, vom decide care sunt pașii următori. Iată deci ce vreau să spun în legătură cu localizarea și numărul de puncte de colectare. În ceea ce privește procedura de încălcare, nu avem nimic de adăugat în momentul de față. S-a exprimat deja totul pe această temă în răspunsul pe care l-a dat Comisia mai înainte. Nu știu dacă dorește cineva să mai adauge ceva. Cam atât din partea mea. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Am fost informat că domnul Remo Tavanari este aici ca reprezentant al guvernului italian și vreau să vă salut. Aveți cuvântul, domnule Tavanari. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc tuturor. Am și eu câteva elemente pe care vreau să vi le transmit aici în ceea ce privește calitatea aerului în Veneția. Foarte pe scurt, regiunea Veneto a început să împartă teritoriul regional în zone, în conformitate cu articolul 4 al Directivei 2008-50, încă din octombrie 2012. Orașul Veneția, care se, a fost introdusă în zona aceasta, în zona 508 aglomerație Veneția. În conformitate cu criteriile stabilite în aliniatul 5 uh, și 9 al directivei, au fost identificate punctele de șantionare fixe care sunt necesare pentru monitorizarea acestei zone, deci necesitatea unui număr specific. Aceste stații au fost identificate de către autoritățile italiane în form, conformitate cu microscală care este uh, stabilit în aliniatul 3-2 din uh, directiva din 2000 3,50 pentru a putea determina nivelul de oxid de azot, care este una din problema cele mai mari în două zone din Veneția, s-au considerat două criterii din uh, aliniatul 8 al directivei 2050, care prevede anumite crearea unor uh, um, stații dincolo de uh, distribuitorii de carburanți de traficul maxim, o zonă destul de bine uh, integrată astfel încât să poată să garanteze o bună identificare a substanțelor care trebuie identificate, de exemplu zone rezidențiale, parcuri, dincolo de copaci sau piațe, piețe, zone deschise care fac parte din sisteme de educație sau de um, divertisment. Aș vrea să mai precizez că, în conformitate cu aliniatul 5A2 din directiva cu aceeași număr, Stația um, Veneția Malcontenta este considerată ca cea care măsoară valorile în zona portoară, iar în cazul Veneției acestea vin din activitatea industrială sau din activitatea portoară. Astfel, este foarte important să amintim că în ultimii ani activitatea portului industrial Marghera a fost mutată către o activitate portoară și o logistică care a fost construită după aceea. Iar în conformitate cu ceea ce spun uh, autoritățile italiane, italiene și uh, um, aceste lucruri sunt în conformitate cu articolul 6 și 7. Comuna Veneția a fost uh, supusă unor monitorizări suplimentare de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului din Veneto, mai ales în ceea ce privește evaluarea specifică a impactului traficului naval asupra calității aerului în zona centrului istoric din Veneția. S-au desfășurat mai multe campanii cu diferite măsuri și vreau să vă dau câteva exemple. O campanie de monitorizare, de exemplu, cu stație care au fost uh, mutabile în zona Santa Marta în septembrie și octombrie 2013, dar și o campanie de monitorizare cu stații mobile în uh, iunie și iulie al acelui an. Dincolo de acestea, și pentru ca să revenim uh, într-o perioadă mai recentă, Um, care se referă și la ultimul răspuns uh, al Comisiei Europene despre petiția din martie anului acesta. În aprilie anul 2006, din anul 2016, regiunea Veneto a aprobat un nou plan regional de protecție și renovare și restabilire a condițiilor atmosferice, astfel încât această regiune trebuie până în 2020 să reducă emisiile respectând în final valorile care sunt stabilite în directiva 2008-50. Acest plan care se referă mai ales la emisiile din zona portoară, prevede nouă acțiuni concrete pentru porturi. Acțiunea A8.6 până la A8.12 bis și prin aceste acțiuni trebuie să amintim uh, printre ele așa, acțiunea de electrificare a uh, Um, băncilor de alimentare pentru navele electrice, pentru ca să se reducă faza de poluare în port, inspecția la bord pentru ca să se verifice um, poluanții și uh, o ultima acțiune A8.12 bis care prevede un plan de monitorizare al calității aerului cu laboratoare mobile care uh, se bazează pe un acord uh, între Comuna Veneției și Agenția Regională pentru Protecția Mediului din zona Veneto. În final, regiunea Veneto a mai prevăzut în cadrul avizului care a fost exprimat pentru procedura de evaluare pe mediu a autostrăzii uh, mării, uh, de asemenea un plan de monitorizare a aerului pe acest tronson în colaborare cu uh, aceeași instituție regională și uh, tocmai de câteva, acum câteva zile uh, această autoritate portoară din Veneția mi-a comunicat că tocmai identifică localizarea ideală pentru acest punct. Mulțumesc! Köszönöm szépen, kérdezem a kollégákat. Mulțumesc! Iar acum vreau să întreb colegii dacă vor să ia cuvântul. Doamna Evi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. suntem aici confruntați cu o problemă foarte gravă. E vorba de calitatea aerului în toată Europa și mai ales în anumite regiuni ale Europei, cum este, de exemplu, Câmpia Padană sau uh, regiunile Veneto, Lombardia, după care vom vedea probabil o altă petiție din această regiune care este situația. Oricum, această problemă durează deja de mult timp și decidenții politici nu au luat măsuri suficiente pentru a putea combate și pentru a putea rezolva această problemă. Mai ales, foarte important mi se pare că în ceea ce privește punctele de măsurătoare la care se face referire în petiția noastră, se pot identifica deja poziții foarte diferite. Petiționarii fac referire la o măsurare complet nepotrivită, care nu poate să măsoare corect, de fapt, aceste date, însă reprezentanța Italia, Italiei la Uniunea Europeană, care îi mulțumesc foarte mult că a venit aici să participe la ceea ce discutăm aici și la petițiile pe care uh, Uh, le discutăm în Italia. Um, este, deci, așadar, dânsul are o altă poziție, iar uh, pozi- comisia ne spune că uh, ancheta este în curs și că se va analiza dacă se încalcă sau nu drepturile. După părerea noastră, având în vedere situația, e nevoie să se ia măsuri. Dar Italia se află acum într-o situație de nonconformitate și din alte motive care au fost de asemenea menționate în petiție și de asemenea, împreună cu colegii, eu am uh, semnat o întrebare de curând, la începutul lui mai, în care comisariul, comisarul Vela face referire tocmai la anchetele în curs și la o posibilă Uh, scrisoare de um, infringement uh, către Italia. Italia însă comunică datele pe care le înregistrează în legătură cu calitatea aerului. pentru a încerca să corespundă cerințelor europene. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Politica are o responsabilitate foarte mare și în cazul uh, Veneției este cazul să reacționăm cât se poate de repede, pentru că trecerea, uh, pentru că, în general, uh, traficul naval este extrem de important și are un impact foarte mare pe sănătatea umană, deci trebuie să reacționăm. Trebuie ca petiția să rămână deschisă, trebuie să se facă o monitorizare foarte strictă a ceea ce se întâmplă în regiunea Veneto și ceea ce fac autoritățile pentru ca să rezolve această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc! Peter, te rog. Da, două remarci din partea mea. Aș vrea și eu să vă mulțumesc, în primul rând, uh, pentru că a venit un reprezentant al statului membru în cauză. Ar putea să dea un exemplu chiar și pentru alții. Știu că noi, Comisia de Petiții, uh, invităm de multe ori reprezentanții statelor membre, dar uh, foarte selectiv se face uz de acest drept. Ceea ce e foarte păcat, pentru că am putea intra într-un dialog direct pe anumite chestiuni care ar putea deja să fie răspunse din cadrul întâlnirii. Apoi aș vrea să, fiu de, să vă spun că sunt de acord cu doamna Evi că trebuie lăsată deschisă petiția. Eu am înțeles în felul următor, avem două probleme. În primul rând, uh, putem uh, să ne certăm despre unde trebuie să fie localizate aparaturile, cum trebuie să măsoare, dar ce este evident este că măsurile sunt în orice caz dincolo de limita permisă și petiționarii au arătat foarte clar care este situația și care este motivul principal. E clar că un stat membru trebuie să ia măsuri la rândul său și știm că traficul uh, naval folosește în continuare motoare vechi, diesel și înțelegem că aceasta e o problemă, dar pe de altă parte ar trebui să se ia măsuri cu o nouă dotare, cu o renovare a acestora, poate că există și fonduri de finanțare din partea Uniunii Europene, ar putea fi eligibile aceste programe și Uniunea Europeană ar trebui să vadă despre ce este vorba când e vorba mai ales de uh, vapoare de pasageri foarte mari avem uh, foarte mulți catalizatori, de exemplu, la mașini, avem și uh, un IT, un board uh, electronic foarte dezvoltat, dar, din păcate, la vapoare nu se iau aceleși măsuri, se lasă vapoare cu motoare foarte vechi, să alerge liber pe mare, cu motoare proaste, uh, diesel, cu combustibil prost, uh, tot diesel și cred că trebuie luate măsuri cât mai repede pentru că în momentul de față nu este numai o problemă a Veneției, ci e vorba de noxele și uh, poluarea și uh, din alte zone care vor avea un impact pe toată lumea. Trebuie să lăsăm deschis această petiție, bineînțeles, și în colaborare poate și cu ceilalți uh, care ar putea să schimbe ceva la cauze, ar putea să se facă ceva, pentru că s-a spus foarte clar care este cauza, 50% din emisii par să vină din uh, traficul naval, ceea ce deja înseamnă că am identificat un uh, factor principal. Sigur că turiștii sunt foarte bine că sunt acolo, dar trebuie să și organizăm lucrurile ca să funcționeze sănătos. Mulțumesc, spune președintele, dar acum vreau să întreb dacă mai dorește cineva cuvântul în final petiționarul, vă rog. Micro, please, scuze. Eu... Cu un microfon, vă rog. Da, am și eu câteva puncte, vă rog, în final. Sigur, e adevărat, s-a făcut campanie cu stații de măsurare mobile, și atunci când s-au făcut aceste campanii au fost foarte limitate în timp, dar cu siguranță au dat măsuri diferite față de stația fixă de la Fizole, ceea ce este un element suplimentar care exact vorbește pentru a uh, continua petiția noastră. Noi vrem stații fixe care trebuie să fie însă poziționate corect, nu numai uh, în poziție favorabilă față de vânt, ci și acolo unde vântul aduce acele emisii. E clar că stația aceasta nu măsură corect, pentru că în principal se măsoară emisii, de exemplu, în grădini de hoteluri sau în alte zone care nu răspund, corespund valorilor pe care le avem din Fizola. Sunt stații în care nu trăiește nimeni, deci nu sunt decât păsări în zonele acelea și nu este de aceea relevant. O stație care nu, nu mai măsoară nici ceea ce se întâmplă cu navele de croazieră, care de asemenea s-au dublat în ultimii ani, ba din contră, în acel loc s-a redus traficul și deci trebuie o stație uh, nu la Fuzina, cum s-a propus, pentru că acolo a fost, o, a fost foarte proastă măsurarea, traficul e foarte mic și degeaba s-a pus acolo mai degrabă un port în faliment, deci trebuie să avem un, o măsurare într-o zonă în care nu s-a redus traficul. Inspecțiile se fac, dar nu sunt publice, sunt finanțate de către autoritățile portoare, deci bineînțeles că colaboratorii sunt acolo, dar uh, sunt uh, folosiți mai degrabă în orașul Veneției, cei independenți. Uh, orașul Veneția nu poate să fie de asemenea considerată care prea mulți rezidenți, ci mai degrabă din cauza turiștilor foarte mulți care sunt uh, extrem de prezenți. Nu avem un plan de electrificare a um, punctelor de alimentare și nu se știe nici dacă electricitatea va fi pusă la dispoziție de uh, către centrala electrică de în apropiere, poate că dincolo de aceasta acolo se vor folosi, sau vor folosi cărbune care va arde și deci va face din nou alte emisii. Uh, este nevoie, deci, în acest context, ca inspecțiile care se fac să fie publice, ca platformele să fie puse uh, plasate în locuri uh, relevante și ca persoanele care rezidează în acele orașe care sunt foarte turistice să poată să respire aer uh, curat, uh, așa cum o prevăd directivele care sunt prevăzute în dreptul comunitar. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, aș vrea să vă propun următoarele acum. E vorba de o problemă concretă, problema există, Comisia Europeană face ceea ce are de făcut, guvernul italian este foarte cooperant, dorește să colaboreze cu Comisia, ceea ce e un lucru foarte bun. Și, în primul rând, trebuie să vedem care va fi rezultatul dialogului. Până atunci petiția va rămâne deschisă, dacă sunteți de, de acord. Trecem acum mai departe la punctul 13 de pe ordinea de zi. E vorba de două petiții. Este vorba din nou de Italia și de calitatea aerului. Una din petiționare este doamna Ana Garomete și al doilea este Rafaele Beleța, din câte știu, doamna Garomete este prezentă. Vă rog, aveți cuvântul. Um, yes, good, good morning. Bună ziua. Am să citesc. Stimați domni, în 2013 am scris cerând Comisiei Europene să ia noi măsuri de uh, urmărire de, a procedurii de infringement uh, împotriva Italiei în temeiul directivei calității aerului și do- doream atunci să ne asigurăm că după hotărârea din 2012 a Curții de Justiție a Uniunii Europene care condamna Italia pentru că depășește limitele de particule, uh, Uh, să se transmită un mesaj clar autorităților noastre că trebuie să implementeze reguli clare privind calitatea aerului ca să protejeze populația de poluare și aceste reguli nu trebuie încălcate. Am venit aici pentru a repeta faptul că este necesar să se ia măsuri urgente pentru a se aplica legislația europeană privind calitatea aerului. Din 2013, Comisia a uh, anunțat noi acțiuni împotriva uh, uh, Italiei privind particulele PM10. Sunt excluse regiuni care au emis recent planuri privind calitatea aerului, însă până acum se află departe de obiectivele stabilite de Directiva Calității Aerului Înconjurător. Astfel, se pune în pericol uh, asumarea responsabilității de către autoritățile regionale și se transmite un mesaj greșit, și anume că respectarea limitelor de calitate a aerului este negociabilă. Credem că atunci când a început această acțiune PM10, Comisia se aștepta la planuri de acțiune care să includă măsuri care să schimbe complet situația din zonele vizate. Dar nu este așa acțiunea de infringement PM10 împotriva Italiei trebuie să includă toate zonele care au încălcat și încă mai încalcă directiva calității aerului. Dată fiind încălcarea de lungă durată a valorilor limite privind calitatea aerului de 10 ani, Comisia trebuie să folosească această acțiune PM10 pentru a um, consolida eficiența legislației europene și pentru a se asigura că se iau măsuri eficiente de uh, asigurarea calității aerului. Unele dintre regiuni, uh, cum este Lambeti, au cele mai uh, slabe niveluri la calitatea aerului, PM10, PM5, dioxidul de azot, oxidul de azot, sunt um, în cantități care depășesc valorile limită. Acesta nu e un motiv să se facă mai puțin, din potrivă, trebuie să se facă mai multe. Măsurile trebuie să fie suficiente pentru a corespunde acțiunilor necesare, să fie de asemenea finanțate în mod adecvat și să se țină cont de caracterul urgent al uh, acestor măsuri pentru că este vorba de sănătatea cetățenilor. În ceea ce privește nivelul uh, regional, planul din Lombardia privind calitatea aerului din 2013 nu este eficient în ceea ce privește protejarea sănătății cetățenilor. În 2015, în Lombardia s-au depășit de peste 100 de ori valorile limite de PM10, de 40 de ori mai mult decât în 2014, un an în care a plouat mult și uh, a fost mult vânt. E clar că lipsesc coerența și prioritizarea. În 2014, după adoptarea unui plan care prevedea eliminarea scuterelor ca fiind foarte poluante, Lombardia a decis să subvenționeze 350.000 de scutere, majoritatea în doi timp și așa numitele mini-automobile, majoritatea cu uh, motoare diesel uh, Euro 2 sau 3. S-ar fi putut subvenționa la jumătate de preț aproximativ 800 de uh, vehicule de mărfuri pentru zonele urbane. Astfel am fi scăpat de o parte din vehiculele foarte poluante pe care Lombardia spunea că dorește să le elimine. Nu uh, era mult, dar era mai bine decât nimic. Raportul de punere în aplicare a planului privind calitatea aerului emis în 2015 confirmă că o parte din măsurile uh, prevăzute nu au fost și nici nu vor fi implementate din lipsă de finanțare. O concluzie um, ușor de anticipat, dat fiindcă această regiune alocă calității aerului mult mai puțin de 1% din bugetul său total. După două episoade foarte lungi de smog de la sfârșitul lui 2015, guvernul regional nu a luat niciun fel de măsură, neavând niciun plan de a preveni, de a reduce și de a uh, combate acest episod foarte ușor de prevăzut și deloc neobișnuit în Lombardia. Faptul că, pre, că Comisia Europeană a scăzut presiunea a contribuit la faptul că Guvernul Regional al Lombardiei a uitat, de exemplu, articolul 23 din Directiva Calității Aerului, care prevede ca perioadele în care se depășesc valorile limite să fie cât mai scurte posibil. În majoritatea regiunilor din Valea Po, Experții ne arată că e foarte importantă coordonarea între regiuni și ministere, pentru că și acolo s-au depășit valorile limită foarte grav. Ministerele și uh, guvernele regionale din Valea Po au semnat în 2013 un protocol menit să pregătească calea pentru un aer mai curat. Dar la trei ani de la semnare, protocolul care ar trebui să fie un um, adevărat uh, punct de cotitură în ceea ce privește aerul din uh, Valea Po, nu s-au văzut niciun fel de rezultate vizibile, cel puțin nu pentru cetățeni. Cel puțin 65% din uh, impactul calității proaste aerului din Italia se produce aici și peste 35.000 de morți înainte de vreme pe an se produc tot în regiunea Valea Po. Pe scară națională puteți vedea în imagine că reducerile recente ale substanțelor poluante sunt, de fapt, provocate de criza economică și că, deci, dacă politicile privind calitatea aerului nu vor fi consolidate, poluarea aerului va fi mai mare în Italia în 2030 decât era în 2010. Vedeți în imagine. În a doua imagine, vedeți care era calitatea aerului în 2010 și lângă situația din 2020 în scenariul legislativ actual. Așadar, calitatea aerului și mai ales în zona Veneției va fi mai proastă. În cele din urmă, dată fiind situația de urgență provocată de uh, poluarea aerului din 2015, criza de la sfârșitul anului, Ministerul Mediului a Uh, reunit la Roma pe reprezentanții guvernelor locale pentru a realiza un nou protocol de măsuri uh, neobligatorii și politice, politici viitoare, însă finanțarea este foarte mică și uh, gradul de prioritate al acestora este de asemenea foarte mic. De exemplu, Parlamentul italian va adopta în curând un plan național sustenabil de mobilitate, care va acorda o sumă de 35 de milioane de euro la 46 de orașe. E greu să ne imaginăm că orașele italiene pot să se orienteze către o mobilitate sustenabilă cu mai puțin de un milion de euro fiecare. Dacă ne gândim la situația din trecut, poate că ar fi fost mai bine să se modifice planurile de mobilitate din toată Italia. În orice caz, Italia ia măsuri uh, ineficiente privind calitatea aerului. Dacă dorim să ne asigurăm că cetățenii italieni au acces la un aer de bună calitate, situația trebuie să se schimbe. Stimate domnule președinte, dragi membri din Parlamentul European, ne bazăm pe Uniunea Europeană să ne susțină cererea referitoare la o protecție a aerului pe care îl respirăm și în petiția noastră dorim să insistăm ca uh, guvernului italian să îi se amintească că planurile privind calitatea aerului trebuie să fie, să fie suficient finanțate, să conțină suficiente măsuri și să respecte articolul 23 din Directiva Calității Aerului. Deci, perioadele când se depășesc valorile limite trebuie să fie cât mai scurte. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul reprezentantelor Comisiei Europene. I would like, like to update on the situation on the... Aș dori să vă prezint ultimele informații legate de această petiție, pentru că ultimele comunicări de la Comisia Europeană în acest domeniu datează din 2014. Am să încep cu PM2,5 după cum știți, aceasta are o valoare limită care se aplică doar din 2015. Uh, Datele pe 2015 nu sunt încă disponibile, vor fi disponibile abia în septembrie anul curent, deci nu vom putea evalua respectarea valorilor limite la PM2,5 până în septembrie 2016. Când se vor depune oficial rapoartele de calitate. Pentru PM10, după cum ați spus în prezentarea dumneavoastră foarte bună, pentru care vreau să vă mulțumesc. S-a transmis o scrisoare de notificare Italiei de către Comisia Europeană în iulie 2014, care nu acoperea toate încălcările Uh, din directiva uh, calității aerului. De exemplu, mai multe regiuni din Valea Po nu erau incluse și nici Lombardia. Acestea nu au fost incluse pentru că au adoptat recent noi planuri și noi măsuri, iar Comisia trebuie să evalueze foarte atent aceste planuri înainte de a decide ce măsuri trebuie luate pentru aceste regiuni. Ce pot să vă spun acum este că Comisia are acces la aceste măsuri, și că am constatat că măsurile nu au fost adecvate, mai ales dată fiind uh, depășirea foarte mare a valorilor limită. Considerăm deci că măsurile nu sunt adecvate și vor urma uh, noi măsuri din partea Comisiei Europene cât de curând. În ceea ce privește dioxidul de, azon, de azot, există o informație mai recentă, s-a trimis o scrisoare de notificare uh, Uh, autorităților italiene în mai privind valorile limită de uh, dioxid de azot. Mai multe regiuni au fost uh, vizate, printre care și Lombardia, care nu respectau articolul 13, valorile limită, și nici articolul 23 și anume nu au luat suficiente măsuri pentru ca perioada de depășire să fie cât mai scurtă. Am primit un răspuns din partea autorităților italiene Vom evalua acest răspuns și vom lua măsuri și în legătură cu dioxidul de azot. Cu voia dumneavoastră, domnule președinte, aș vrea să-i dau cuvântul și uh, colegului Marco Gasparinetti de la Unitatea de Infringement. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați permis Comisiei să răspundă la această petiție. Cunoaștem uh, dimensiunea acestei probleme. În Valea Po, 20 de milioane de persoane sunt uh, expuse la uh, vârfurile de poluare cu PM10 și aș vrea să informez Parlamentul că după ce s-a decis să luăm măsuri în justiție împotriva Poloniei și Bulgariei și avem două cauze la Curtea de Justiție referitoare la depășirea valorilor limită de uh, PM10, se vor mai lua măsuri și din Ultimele date, chiar dacă nu sunt uh, aprobate oficial, este că valorile pentru Italia pentru 2015 arată clar uh, că s-a oprit uh, tendința descendentă pentru valorile de pm 10 Problema este că această tendință în 2014-2015 are legătură cu condițiile meteo, vânt și ploaie și nu atât de mult cu măsurile luate de uh, regiunile respective. Așadar, stimați deputați, puteți conta pe comisie împreună cu... Uh, vom face cu Italia ce am făcut și cu Polonia și cu țările de jos. Deci, cazuri similare vor fi tratate în același fel. Vă mulțumesc! Că să nu se Mulțumesc foarte mult! Aveți cuvânt. Sì, grazie ancora Presidente e grazie ancora per questo opportunità. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc încă o dată pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să i vorbesc aici. Reprezentanța permanentă uh, este uh, în dialog uh, cu Parlamentul pentru toate cazurile și cu Comisia pentru toate cazurile în care Italia este în cauză pentru încălcarea legislației și vreau să vă amintesc că reprezentanța permanentă este prezentă peste tot la atunci când a fost uh, invitată, a fost prezentă tot timpul ca să discute cu Comisia de Petiții. Vreau să vă amintesc că numai în ultima lună și jumătate am participat uh, la Comisia de Petiții în care erau implicate cazuri cu deșeuri în zona Lazio, în regiunea Lazio și um, am fost prezenți în sală, tot din partea reprezentanței permanente și la discuția anterioară despre Torino Lio. Nu mi s-a părut potrivit să intervin la acea discuție. A fost o decizie din partea guvernului italian să nu intervin, nu a fost ceva întâmplător. În ceea ce privește aceste două petiții specifice despre calitatea aerului în general în uh, zona Lombardia, Ceea ce pot să spun și care ar putea să fie util, poate, pentru Comisia de Petiții, este să vă dau o inform- ultimă informație despre activități luate la nivel național. Mai ales aș dori să vă transmit despre ă, faptul că toate activitățile grupurilor care au fost constituite în cadrul acordului de program pentru adoptarea uh, măsurilor coordonate de um, în ceea ce privește curățarea aerului în respectiva regiune a fost, uh, au fost începute la sfârșitul lui 2015-2016. Sunt 10 grupuri de lucru care se ocupă de această temă de curățarea aerului, care au fost uh, investite cu mandatul de a discuta din mai multe perspective, agricultură, transport uh, și altele. Uh, pentru ca să vă amintesc despre aceste grupuri de lucru, ele au loc uh, în cadrul Ministerului de Mediu și unul dintre ele a, a, a discutat despre generatorii de căldură, care avea ca obiectiv să se creeze un, o certificare, o procedură de certificare pentru uh, aceste, aceste aparaturi. În 2015 decretul a fost deja transmis ministerilor uh, în cauză și s-a ajuns la punctul în care s-au întâlnit ministerele pentru ca să-și dea acordul pentru uh, înaintarea acestui decret. La fel putem spune și despre a doua grupă de lucru care s-a referat la, referit la um, emisiile uh, din um, folosirea biomasei și instalațiilor pe biomasă. De asemenea, a existat un decret uh, aferent care și în cazul acesta a fost elaborat și analizat de către ministerele de resort pentru a stabili limite uh, de emisii pentru uh, instalațiile care funcționează pe biomasă. Mai există și alte grupuri de lucru care au avansat foarte bine din acest punct de vedere, pentru că s-au analizat aspecte foarte importante, un grup de lucru pe lângă Ministerul de Infrastructură și Transporturi, care a avut ca obiectiv uh, o actualizare a planurilor urbane din această perspectivă, planurile de mobilitate. Și au fost implicați uh, în uh, acest grup de lucru specific și grupul de reprezentanța ai comunelor italian, italiene pentru a putea uh, să existe o concertare foarte bună și o conștientizare a subiectului în uh, cadrul acestor proiecte care implică orașe din Italia. O altă masă rotundă s-a referat a fost constituită în Ministerul Politicilor Agricole și uh, Silviculturii. E vorba de linii directive pentru reducerea emisiilor uh, provenite din activitatea agricolă și zootehnică. Cam atât în ceea ce privește activitatea pe care am uh, depus-o în cadrul bazinului Padano. Petiționarul amintea că avem un protocol de acord pentru îmbunătățirea calității aerului și pentru a încuraja transportul public de, uh, cu slabă emisii. E vorba de favorizarea măsurilor uh, care sunt prevăzute pentru eficientizarea energetică. Acest protocol de acord, care a fost uh, semnat în decembrie 2015, a obținut semnăta, semnătura ministrului mediului, care este responsabil cu dosarul la nivel național, dar și din partea președintelui conferinței regiunilor și provinciilor autonome și președintele Asociației Naționale a Comunelor Italiene. Vă amintesc că pe 30 decembrie 2015 a avut loc o întâlnire a președintelui regiunilor Uh, președinților uh, primarilor uh, italieni cu ministrul mediului la Roma și că s-a discutat în cadrul acestei reuniuni despre toate aceste teme care țin de calitatea aerului pe teritoriul Italiei și a mai existat și o a doua masă rotundă antismog, tot cu președintele regiunilor și a primarilor, cu ministrul și pot să vă spun că în următoarele două săptămâni se va organiza și o a treia întâlnire între aceiași reprezentanți pentru metropolele italiene. Vreau să închei amintind încă o dată că, bineînțeles că acolo unde avem proceduri de infringement deschise, în cazuri care au fost de asemenea menționate de Comisia Europeană, trebuie să se lanseze un dialog și s-a întâmplat așa. Eu pot să vă spun pentru că sunt persoana care se ocupă la reprezentanță permanentă de toate procedurile de infringement. Avem o colaborare cotidiană cu Comisia Europeană pe toate aceste cazuri care sunt uh, obiect de contencios comunitar. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Tavernari, doamna Evi. Vă rog. Am o observație însă Aș dori să vă rog să vorbiți puțin mai lent, spune președintele, deoarece e foarte dificil pentru interpreți. <laughs> Iată, din nou ne confruntăm cu o situație extrem de complexă Există câteva mm, condiții mm, meteorologice, dar și de relief care sunt specifice uh, văipo uh, și sigur că totul are de-a face cu uh, situația geografică a acestei văi, ceea ce înseamnă că substanțele poluante, poluanții atmosferici, persistă mai mult în atmosferă. Însă, în pofida acestei situații, în pofida faptului că suntem conștienți în legătură cu această situație și în pofida faptului că uh, autoritățile sunt conștiente de situația respectivă, măsurile adoptate e clar că nu sunt suficiente. E vorba de o situație care afectează viețile a mii de oameni. Se pare că ar 400 uh, de mii de morți premature ar fi datorate uh, acestor, uh, acestei poluări atmosferice. În Italia, în general, mm, e, fenomenul este foarte răspândit, e foarte grav și trebuie să abordăm această problemă dând dovadă de onestitate intelectuală. Ori constatăm că uh, autoritățile locale uh, nu uh, dau dovadă de astfel de onestitate intelectuală, la fel uh, nici uh, Comisia Europeană. Mă bucur de faptul că autori... Mm, avem un reprezentant al guvernului italian mm, care ne-a prezentat această situație a valorilor limite la nivel național și a directivei. Italia are datoria de a proteja sănătatea cetățenilor săi Practic, aceasta este miza, acesta ar trebui să fie uh, obiectiv. Dar când negociem aceste valori limite, trebuie să transmitem un mesaj cât se poate de clar, respectiv că trebuie să protejăm sănătatea umană. Nu uh, e suficient uh, să venim cu constatări, cu cifre, cu statistici, să venim cu tot felul de uh, măsuri propuse pentru a reduce uh, emisiile poluante, precum uh, Uh, sistemul ETS. Um, directiva uh, privind renegocierea sistemului ETF uh, e în curs de dezbatere acum, dar totul se face doar pe hârtie, în mod teoretic sau în mod virtual, fără a vedea consecințe pe plan concret. Există 15.000 de persoane care vor, uh, vor muri dacă nu se face nimic. Deci vorbim de 15.000 de vieți omenești. Cred că trebuie să luăm amploarea acestei uh, cifre. Și, în fine, uh, dar nu în ultimul rând, mă bucur de faptul că ați vorbit și de agricultură și de felul în care și agricultura își aduce uh, contribuția la polarea atmosferică. Deci, încă o dată, Uh, încurajez Italia și toate statele membre uh, să nu excludă metanul de pe lista uh, poluanților atmosferici care trebuie să facă obiectul monitorizării și pentru care trebuie să instituim ținte de reducere. Pentru că dacă nu, impactul asupra sănătății umane va fi imens. Eu locuiesc la Milano, am crescut în acest oraș, oraș îl cunosc foarte bine, la fel ca și um, zona din jurul și regiunea din jurul uh, orașului. Și știu că s-au făcut uh, investiții, uh, dar nu neapărat în domeniile potrivite. De exemplu, nu s-au făcut suficiente investiții în sistemele publice de transport. S-a investit foarte mult în autostrăzi, ceea ce însă nu a decongestionat traficul. E exact pe invers traficul rutier are un uh, impact uh, foarte mare asupra mobilității. Deci, iată, sunt mai multe uh, fronturi pe care trebuie să ne implicăm, trebuie să luăm măsuri curajoase pentru a proteja sănătatea oamenilor, pentru că dacă nu dăm dovadă de acest curaj, nu facem decât să uh, îi uh, prostim pe alegătorii noștri. Eu nu vreau să fac parte din acest uh, joc și nu vreau nici să fiu uh, trasă pe sfoară. Se vorbește foarte mult despre aceste, mm, această situație, dar nu se iau măsuri concrete. Mulțumesc, aș dori să știu dacă dorește cineva cuvântul. Nu, atunci, doamna Geroneta are cuvântul. Vorrei, în efecti, far rimarcare că, cum a detto... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. așa cum spunea și reprezentantul guvernului italian, au avut loc uh, în ultimii trei ani mese rotunde, dar nu s-a ajuns la niciun fel de decizie oficială. Îmi pare rău să spun acest lucru, dar uh, chestiunea este extrem de urgentă. E o uh, problemă de sănătate publică extrem de gravă și cred că guvernul nostru poate și ar trebui să facă mult mai mult decât facem prezent. Și aceasta la toate nivelurile, la nivel local, Uh, regional sau național. Pentru că poluarea atmosferică ar trebui să fie uh, considerată ca un subiect extrem de grav, pentru că poluarea atmosferică cauzează indirect uh, morții premature și e o chestiune care ar trebui să fie recunoscută la nivelul Uniunii Europene. În aprilie 2016, Directoratul General Politicii Interne al Parlamentului European a publicat un document iar acest document se axează tocmai pe uh, sau um, uh, studiază situația de la uh, Milano. Și în acest document se spune că măsurile adoptate măsurile respective ar fi trebuit să fie adoptate și că nu au fost adoptate. Deci trebuie să recunoaștem faptul că guvernele la nivel național și autoritățile regionale ar trebui să măsuri mai Uh, mai uh, urgente și mai ferme. Noi, eu reprezint uh, o asociație, Cetățeni pentru Aer se numește, și uh, am pus o întrebare uh, premierului Renzi, pentru că am dorit să știm când se vor lua măsuri concrete. Toate aceste politici și toate aceste domenii sunt strâns legate între ele. Nu poți, de exemplu, să abordezi un subiect precum emisiile în condiții reale de conducere fără să abordezi uh, calitatea aerului. Iar guvernul nostru nu face legătura. Eu sper în orice caz ca guvernul uh, italian uh, să schimbe tactica. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Cu toții constatăm că e vorba de o problemă reală. Ne bucurăm de faptul că Comisia Europeană și-a finalizat uh, activitatea și ne bucurăm și de faptul că Comisia și Guvernul uh, italiană comunică și dacă sunteți de acord, uh, dragi colegi, uh, comisia rămâne deschisă până când uh, vom primi noi informații. Continuăm acum cu punctul 14. E vorba de o petiție adresată de Leona Maes, de cetățenie belgiană, privind poluarea aerului în orașul Anvers. O salut pe petiționară și dau cuvântul. excuseer. Meneer de voorzitter, leden van de commissie. Doamnelor și domnilor, uh, deputați, domnule președinte, petiția mea din noiembrie 2012 uh, vizează rețeaua rutieră de la Anvers. Această petiție vizează sănătatea publică. Medicii uh, trag în, constal, în, în constant uh, semnalul de alarmă, uh, mai ales în legătură cu uh, bolile uh, respiratorii la copii. Orașul Anvers, uh, care nu este un oraș foarte mare, are patru șosele de centură cu o rețea rutieră foarte vastă și există și mai multe autostrăzi uh, de la, care sosesc de la Bruxelles uh, pe două uh, Uh, căi uh, de la Breda, de la uh, Gant și așa mai departe. Traficul este zilnic congestionat și mm, avem de-a face cu tot mai multe ambuteiaje. Deci străzile noastre sunt congestionate ziua și noaptea și ce mă îngrijorează este că în avers se iau um, constantă măsuri pentru a densifica și mai mult traficul. s-a extins infrastructura portoară, uh, Uh, s-a extins și aeroportul uh, pentru a avea uh, zboruri în mod regulat. Înțeleg care sunt motivațiile economice, dar punctul de plecare a economiei ar trebui totuși să până, sau finalitatea trebuie să fie societatea. Și la baza oricărei economii ar trebui să fie un mediu sănătos pentru cetățeni și pentru întreprinzători sănătoși. Sigur că nu vreau să stigmatizez circulația rutieră, dar această creștere a traficului rutier Uh, a fost uh, criticată, mm, Comisia Europeană a criticat uh, Belgia în legătură cu nepunerea în aplicare a directivei cu privire la calitatea aerului. Iar în ceea ce privește orașul Anvers, în ultimii 30 de ani, acest port a crescut cu 50% în mai bine de 15 ani. Deci e vorba de traficul de mărfuri în port. S-a trecut de la 86 de milioane de tone în 1985 la o, mai mult de 120 de milioane în anul 2000. Și dacă continuăm în acest ritm, în anul 2030 vom avea 300 de milioane de tone uh, de mărfuri care uh, vor fi uh, transferate prin portul anvers. Toată această marfă va trebui, bineînțeles, să fie și transportată. Orașul uh, beneficiază de un plan de uh, dezvoltare durabilă și, conform cifrelor, uh, ar trebui să asistăm la o scădere a circulației, dar, de fapt, am avea de-a face cu o creștere cu mai bine de 50% a circulației a traficului rutier. Um, traficul rutier se extinde cu uh, aceast, în detrimentul unor spații verse, precum uh, Uh, pădurea del Castan din nordul orașului. Există foarte multe uh, asociații publice uh, care meditează, de exemplu Ringland, care a propus acoperirea șoselei de centură, Stratton-Rivenband, care ar trebui ca uh, traficul rutier să fie interzis în centrul oraș, orașului și există și mai multe asociații care militează la nivelul cartierelor, uh, care luptă împotriva defrișărilor. Uh, practic, viața cetățenilor este ritmată de aceste autostrăzi. Există foarte multe școli care se află chiar în apropierea autostrăzilor. De asemenea, se, sunt folosite uh, spațiile publice. De exemplu, bar, la Berchem, unde locuiesc eu, sunt uh, construite noi clădiri de birouri, se taie copacii, există mă gândesc la CityLink, deci rețeaua rutieră. Sigur că nu vreau să fiu total pesimistă și negativă, dar uh, doream să citez uh, și studiile cu privire la calitatea aerului de la uh, Anvers. Există un proiect numit uh, NASA Curios în cooperare cu uh, universitățile. De exemplu, se mai construiesc și piste uh, ciclabile pentru bicicliști, dar după părerea mea e vorba de uh, măsuri uh, Uh, insuficiente față de cele care încurajează traficul rutier. Uh, încă o dată, cred că sănătatea cetățenilor ar trebui să fie baza economiei unui oraș. Întotdeauna am uh, considerat că dacă se acordă mai mult loc circulației rutiere, nu se optează pentru alternative, precum decentralizarea sau munca la domiciliu, la distanță. Nu mi-aș dori ca orașul Anvers să devină o autostradă pe malul uh, unui fluviu, uh, în loc să fie un oraș uh, în care să-ți facă plăcere să trăiești. Înțeleg că toată lumea se axează pe obiective și nu se gândește la mijloace. Poate că până la urmă este o misiune pentru cetățean, dar cetățenii ar trebui să se poată face auziți. Un studiu cu privire la calitatea aerului ar trebui să fie prioritar. mulțumesc! Mulțumim! aș dori să dau cuvântul doamnei Monoscuesta din partea Comisiei Europene. Very much, Mr. President. Well, I would like to update again the... Aș dori să actualizez uh, răspunsul din decembrie 2015 furnizat de către Comisia Europeană. Datele de atunci, uh, de fapt, sunt datele din 2014 având în vedere că datele din 2015 nu sunt încă disponibile, deci nu vi le pot pune la dispoziție, dar vă pot da câteva date în ce privește procedura de încălcare a legislației europene. Aș dori, am spus în uh, răspuns uh, că am uh, constatat că autoritățile belgiene nu respectă normele cu privire la pulberile în suspensie, dar situația Uh, situația s-a schimbat pentru că Comisia Europeană a hotărât uh, să dea în judecată statul belgian pentru nerespectarea acestor, uh, acestor norme. Sigur că atunci când s-a dat Belgia în judecată, era vorba de datele din 2013, când s-a constatat că statul belgian nu respecta normele privind PM10. Însă în 2014 situația s-a schimbat și uh, rapoartele privind calitatea aerului arată că Belgia a reușit să respecte uh, datele uh, normele în ce privește pulberile în suspensie. Deci Bruxelles, orașul Gant și orașele cu mai mult de 150.000 de locuitori. Deci putem spune că situația s-a schimbat și Comisia a hotărât să uh, suspende procedura uh, de, um, de, uh, de da, dar în judecata statului belgian. Ce înseamnă acest lucru? Deci Comisia Europeană va reevalua situația după ce vor fi apărut datele din, pentru 2015 și asta se va întâmpla doar în septembrie 2016. Ceea ce nu înseamnă că Belgia respectă toate aceste valori limită PEN 10, deci a pulberilor în suspensie, pentru că uh, există o zonă de calitate care, în care aceste norme nu sunt respectate, dar uh, această zonă nu a fost uh, inclusă în procedura de nerespectare a legislației europene, pentru că pe atunci Comisia Europeană a hotărât uh, să lanseze procedura de infringement, dar această zonă respecta normele, e vorba de anul 2000. 12. Și dacă vrem să includem aceste noi uh, zone în uh, procedură, atunci trebuie să ne întoarcem. Deci NGIS care nu respectă această, aceste norme nu au făcut obiectul uh, procedurii de infringement. Toate celelalte zone au respectat normele din 2014. Deci Comisia Europeană intenționează să reevalueze situația după ce vor fi publicate datele din 2015, după luna septembrie, și doar atunci vom hotărât dacă sunt uh, necesare măsuri suplimentare și dacă vom uh, da încă o dată în judecată statul belgian uh, în ce privește nerespectarea normelor PM10. Mulțumim! Mulțumesc! Domnul Berstais dorește cuvântul, vă rog. uh, mevrouw Maas en, en vertegenwoordigers van de commissie. Ik ben geen lid van deze commissie. Mulțumesc! Eu nu sunt membru la această comisie, dar sunt membru la comisia ENVI și deci urmăresc uh, foarte îndeaproape calitatea aerului. Am vrut să particip aici și pentru că locuiesc la Anvers și trebuie să recunosc că nu o mai întâlnisem până acum pe doamna Mas. Am auzit de inițiativa sa din presă și voiam să spun că înțeleg pe deplin și susțin argumentele sale. Comisia ne-a spus că cifrele uh, s-au schimbat puțin, că sunt uh, ezitări, că ar fi disponibile noi cifre în septembrie și că uh, va urma, urmări situația. Asta s-a spus și în răspunsurile din 2012 și, 2012 și 2015. Se vede că Comisia urmărește lucrurile îndeaproape și acest lucru ne bucură. Însă, din experiență, știu că situația calității aerului la Anvers este deosebit de gravă și are un impact foarte mare asupra vieții la Anvers, asupra muncii la Anvers și asupra uh, vieții copiilor de acolo. Doamna Mas uh, a vorbit despre faptul că multe școli se află între uh, axe uh, de autostradă. Centura învers uh, traversează uh, autostrada, a fost, uh, traversează orașul, mă scuzați, a fost o greșeală, sunt uh, nu doar uh, școli, ci și grădinițe și creșe în această zonă și este un adevărat pericol de sănătate publică. Doamna Mas nu este singură, ea nu depune o petiție în nume individual, ci reflectă uh, părerea multor locuitori din Anvers. Sunt cetățeni activi, avem Strat în general, Adam Los și alții Există un comitet care se ocupă de poluarea aerului în mod uh, foarte specific. Avem uh, Ringland, uh, un, o asociație care dorește ca această centură care traversează anversul să fie acoperită pentru a se ameliora situația. Și a și fost uh, organizat un referendum local recent, uh, care a fost câștigat de partizanii acestei inițiative și se pare că astăzi, în continuare, relațiile dintre autoritățile uh, regionale și cele locale au început să fie mai pozitive. Doamna Mas a vorbit și despre un proiect al unor cetățeni cu inițiativă Asociația Curioșilor, cum se numește. Uh, sunt cetățeni care plasează niște senzori la uh, etajul întâi din clădirile unde locuiesc pentru a uh, măsura nivelul de azot. Astfel se strâng informații despre situația din întregul oraș. Și am ascultat noile informații complementare, informațiile incluse în dosar, sunt uh, foarte complete și cred, deci, în baza tuturor, că această petiție trebuie să rămână deschisă, pentru că este foarte utilă și ne-ar permite să um, dăm mai multă forță acții doamnei Mas. Așadar, vă rog, stimați colegi, haideți să menținem deschisă această petiție ca să putem urmări situația îndeaproape uh, prin intermediul doamnei Mas, să vedem ce se întâmplă la Anvers, să urmărim cooperarea dintre diferitele foruri, ca să ne asigurăm că um, atât locuitorii cât și turiștii care vin la Anvers sunt ocrotiți. Mulțumesc. Mă uit în sală. Mai doriți să adăugați ceva? Vă rog să-mi atrageți atenția. Richtlijnen nodig zijn die bij vreau să spun că cred că este important să avem uh, directive care să ne permită să ținem cont de uh, teren, pentru că nu este cazul la Anvers. La Anvers, toate parcurile sunt traversate de o autostradă sau de uh, un alt drum rapid. Uh, și aș dori să se țină cont de specificul situației. Cetățenii se implică, există petiții, există reuniuni pentru a se face presiune. Cei din Anvers sunt foarte preocupați de uh, faptul că uh, crește tot mai mult traficul rutier. Se spune că va crește cu 11% în următorii ani. Nu mai este uh, durabil, nu mai este sustenabil când treci prin anvers, treci printre două șiruri de tiruri. Deci vreau și eu ca și domnul Stas ca această petiție să rămână deschisă și uh, m-am uitat uh, și la ce, ce au spus ceilalți uh, petiționari și de mai devreme și am impresia că e o întreagă problemă internațională, o problemă la scară europeană cel puțin. Cred că trebuie să ne gândim bine la ce e de făcut. Așa este, exact cum spuneți. Este o problemă foarte mare în Europa, există foarte multe petiții pe această temă, acestea trebuie să rămână deschise și așteptăm uh, răspunsurile în septembrie din partea Comisiei Europene, care este în dialog cu guvernul belgian și în septembrie vom reveni. Domnul Iar. Da, domnul președinte a adus o completare foarte corectă. Comisia ne-a spus că în septembrie ar trebui să primim un răspuns și noi la Comisia PETI cred că trebuie să fim atenți și în septembrie să întrebăm din nou ce s-a mai întâmplat. Deci să trecem din nou pe ordinea de zi în toamnă aceste petiții. Așa uh, cred eu că ar fi bine. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, se pare că am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de 13 petiții referitoare la instalații portoare de la Larnaca. Doresc uh, să o salut pe petiționară și să-i dau cuvântul. Ne, gheasas. Endime, chire proedre, Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Am uh, venit în fața dumneavoastră pentru a-i reprezenta pe cetățenii din Larnaca, ca să vă prezint situația din orașul nostru, un orășel uh, superb pe malul Mării Egee. Din păcate, din 2014 s-au instalat în orașul nostru uh, niște facilități de industrie grea, care au legătură cu operațiuni de forare de gaz. Sute de locuitori s-au plâns foarte mult pentru că acest port se află în zona urbană din Larnaca, la distanță de doar câțiva metri de locuințe și aproape de cea mai mare plajă a orașului. Deci ne gândim la turiști, dar ne gândim și la copiii noștri care merg acolo. Portul de la Larnaca nu e foarte mare, e în centrul orașului, într-o regiune locuită. Este al doilea port ca volum din Cipru, folosit în uh, scopuri comerciale și turistice. În iunie 2014 am aflat că în portul nostru urmau să se instaleze două uh, unități mari pentru exploatarea gazului. E vorba de uh, central, centrale de prelucrare a nămolurilor lichide și se află la 125 de metri de locuințe. Vreau să vă spun că zi de zi vor circula vehicule grele în centrul orașului, în uh, regiuni deci cu mare densitate de populație, pentru ca în întreprinderile uh, din această regiune să fie aprovizionate. E o zonă de industrie ușoară, acum însă e vorba de industrie grea, la o distanță foarte mică de uh, locuințe. Hotărârile guvernamentale privind uh, crearea acestor instalații în portul Larnaca încalcă, după părerea noastră, mai multe articole din, este vorba de directiva 2005-18, 2003-14 și 2001-41. Aș vrea să spun că uh, noi, ca locuitori, nu am fost consultați niciodată, așa cum nici măcar nu am fost informați după cum prevede legislația europeană. Nu ni s-au comunicat nici tipul, nici cantitatea de produse chimice uh, depozitate în aceste facilități nu ni s-a spus în ce mod uh, vor fi uh, manipulate și uh, depozitate aceste substanțe inflamabile și nici nu știm cum să reacționăm în caz de accident. Nu am participat niciodată, nu am fost implicați în redactarea planurilor de urgență, după cum se prevede în directiva 96-82. Nu a fost informat publicul, nici despre obligațiile ce derivă din directiva aceasta, 96-82. Și, de asemenea, credem că s-au încălcat și dispozițiile directivei 2001 per 41 referitoare la consecințele acestor proiecte asupra mediului și la consecințele um, asupra sănătății oamenilor a unor eventuale accidente. În încheiere, deci, utilizarea portului Larnaca ca drept bază logistică pentru exploatarea de gaz și petrol este periculos pentru mediu și, de asemenea, pentru sănătatea locuitorilor. În plus, această bază logistică se află într-o zonă unde sunt prezente alte instalații industriale pentru exploatarea hidrocarburilor, care se află foarte departe de portul Larnaca, ceea ce înseamnă că tirurile trebuie să traverseze orașul, să uh, treacă prin fața caselor și a școlilor, de exemplu. Astfel crește riscul de accidente, de uh, consecințe nefaste asupra mediului și asupra sănătății cetățenilor. Mulțumesc mult pentru atenție și sper că astăzi să puteți uh, examina această problemă care uh, afectează sute de cetățeni din orașul nostru, dar și mediul din orașul nostru și sperăm să se ia măsurile necesare. Și aș dori să cer Comisiei PETI să vină la Larnaca ca să vedeți care este situația. Mulțumesc. Eliza Baltachi are cuvântul acum din partea Comisiei. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim Comisiei pentru Petiții pentru ocazia de a veni aici, pentru ca să vorbim în fața Comisiei dumneavoastră despre acest subiect. Aș vrea să menționez în primul rând că avem câteva plângeri pe care le-am primit la Comisia Europeană pe același subiect. Și avem foarte multe informații de la petiționari. Comisia a răspuns deja la o serie de petiții care au fost examinate aici în noiembrie 2015 și cred că nu s-au schimbat multe de atunci. Ce aș vrea să notăm în legătură cu legislația de mediu a Uniunii, așa cum a menționat și petiționara care este aici, în primul rând, în ceea ce privește Convenția de la Arhus, trebuie să notăm că cerințele ei sunt detaliate și incluse în fiecare directivă de mediu, caz în care au fost uh, luate în calcul în directiva respectivă aferentă de fiecare dată. În legătură cu directiva Sevezo, directiva 96 82 și directiva 2012-18, trebuie să notăm că a doua nu este aplicabil în acest caz pentru că a intrat în vigoare la 1 iunie 2015 și cazul datează încă din iunie 2014. Directiva 9682 în conformitate cu informația primită în comisie, nu se poate trage concluzia că astfel de instalație poate fi cuprinsă de directivă pentru că substanțele și cantitățile nu corespund um, domeniului de aplicabilitate al directivei. Singura chestiune are legătură cu folosirea terenurilor uh, și cu alte instalații din portul uh, Larnaca. Am uh, citit toate documentele și n-am putut să tragem concluzia că autoritățile cipriote nu au aplicat corect sau nu au evaluat corect uh, distanțele dintre instalațiile existente și cele noi. În legătură cu directiva 2001-141, directiva S EA, nu se aplică nici ea, pentru că ea se aplică la planuri și programe, dar nu la proiecte, cum e cazul aici. În acest caz, directiva pe evaluarea impactului asupra mediului se aplică și proiectele în cauză ca sub incidența anexei 2 a directivei, deci nu există nicio obligație din partea statului membru să um, pună în mișcare o evaluare de mediu, ci doar un screening, o evaluare preliminară și din informația pe care am primit-o noi, ce acest lucru s-a făcut. Deci, în cazul acesta, statul membru trebuie doar să informeze opinia publică despre fapt, dar nu trebuie să facă o consultare. În iulie 2014 a avut loc o sesiune de informare deschisă publicului care a fost urmată de două comisii parlamentare în care publicul a putut participa. Deci, în acest caz, nu se încalcă flagrant legislația de mediu a Uniunii, cel puțin nu din informațiile pe care le-am primit până acum. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum mă uit în sală și domnul Papadakis vrea cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt din partea mea. Este evident că există o legătură dintre ceea ce au prezentat uh, petiționarii și ceea ce ne-a spus Comisia Adineauri. Măsurile necesare nu au fost îndeplinite, aceasta este părerea mea și nici studiul de impact asupra mediului nu ne oferă informații suficiente. Iată de ce tema trebuie să fie deschisă, petiția trebuie să fie analizată și uh, eu cred că tocmai trebuie să existe îndrumări foarte stricte către guvernul cipriot în legătură cu măsurile care chiar uh, trebuie să fie urmate în cazul acesta. Mulțumesc. Da, mulțumesc, spune președintele. Domnul Hagi Georgiu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, cred că temele mediu și mai ales tema aceasta specială cu care ne confruntăm aici mai ales cele legate de mediu, trebuie să fie numite. Și este răspunderea noastră ca aceste teme să fie analizate. Nu e vorba numai de faptul că ele se referă la sănătatea cetățenilor, ci dincolo de aceasta tema cea mai importantă pentru noi trebuie să fie că cea uh, că planeta trebuie să rămână vivabilă. Și deci trebuie să ne extindem felul în care vedem lucrurile când e vorba de mediu, pentru că se încalcă drepturile cetățenilor și trebuie puse în aplicare exact directivele pe care noi le elaborăm Trebuie să înțelegem ce înseamnă mediu în ziua de astăzi. Trebuie să recunoaștem mai bine ce înseamnă mediul astăzi. Mulți au uh, spus că trebuie dată o nouă definiție. Pentru membrii acestei comisii, aș spune că există directive care au apărut uh, și au fost uh, adoptate după ce a apărut cazul acesta Așa am înțeles. Sigur, dacă e așa, e o problemă. S-a spus și că regulile nu au fost încălcate pentru față de informațiile pe care le-am primit până acum. Noi nu știm când au venit aceste informații, dacă au venit doar din partea guvernului sau dacă au existat și analize de mediu, studii care au fost considerate la momentul când s-a făcut analiza totală. Încerca, încercarea, am cer scuze, de a construi o fabrică într-o țară care nu își respectă cetățenii și într-un oraș care este deja foarte încărcat în ceea ce privește emisiile, poluanții, deșeurile, mai ales din punct de vedere al polării aerului. Este foarte prost orașul și la aeroport sunt probleme foarte mari. E vorba de un oraș portuar, dar și de un oraș uh, turistic. Și faptul că cetățenii au uh, deplâns faptul că nu au existat discuții cu membrii guvernului, membrii din comitetul local din Larnaca, autorităților lo- locale, uh, s-au exprimat uh, deja de multe ori împotriva deciziei. Nu trebuie să uităm că, de exemplu, consilierii locali, dar și um, politicienii la nivel uh, local aleși de cetățeni îi reprezintă pe aceștia și au votat împotrivă. Deci comisia noastră trebuie măcar, ca să spun cel puțin, ca să nu fiu acum prea tăios, trebuie cel puțin să lase petiția pe ordinea de zi Aș vrea însă să căutăm informații suplimentare despre subiect pentru ca să vedem dacă verificările de mediu s-au făcut așa cum trebuia și cum uh, ce concluzii s-au tras după analizele de mediu. Ideea că noi trebuie să continuăm să analizăm petiția mi se pare extrem de importantă. Așa cum a propus petiționara să venim la fața locului, nu mi se pare o idee rea, deloc. Concetățeana mea a propus să mergem în călătorie în această regiune și cred că mergând la fața locului o să putem să luăm o decizie mult mai avizată. Mulțumesc, domnul Marias, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Avem aici petiții foarte concrete, mai multe chiar care se referă la aceeași temă și avem o reprezentantă care ne-a informat despre toate petițiile, pentru că e vorba de mai multe petiții și mi se pare că a fost foarte clară în ce a prezentat. Deci, încercarea de a folosi în Cipru combustibilii fosili a început să arunce lumina asupra problemelor cu care ne confruntăm. Dacă Ciprul dorește să fie un centru industrial care să fie luat în serios, trebuie să se respecte anumite reguli. Folosirea și extragerea combustibililor fosili este problematică pentru că mediul este în pericol și poate afecta și alte branșe economice turismul, pescuitul uh, și altele. Astfel de um, anchete nu s-au făcut suficient, deodată vedem activități care uh, se desfășoară la marginea orașului sau în apropierea imediată a orașului. S-ar putea ca procedurile să fie blocate, iar întreprinderile să încerce să tragă profit uh, de pe urma folosirii inadecvate a combustibililor. Deci, dacă înțeleg eu foarte bine, ca să nu divagăm, o încalcare a directivei Seveso este deja constatată. Dacă directiva Seveso nu este respectată, atunci aș vrea să aflu în ce măsoară, măsură vreți să faceți progrese pentru ca încălcarea directivei să poată să fie uh, urmată și urmărită pe viitor. Faptul că avem uh, directive care au efect de-abia ulterior nu înseamnă că s-a încălcat o directivă. O încălcare a dreptului mediului acea încălcare trebuie să fie valabilă și mai târziu, adică trebuie să poată fi urmărită și uh, pe viitor. Avem aici o fabrică, de exemplu, la care încercăm să împiedicăm crearea unor probleme serioase, avem probleme de sănătate și toate acestea trebuie tratate mult mai serios. După părerea mea, după cum au zis și colegii, petiția trebuie să rămână deschisă. În al doilea rând, trebuie să trimitem o scrisoare către orașul Larnaca, pentru ca să descriem uh, situația. Nu avem nicio evaluare din partea orașului uh, despre cum văd ei subiectul acesta și altceva, trebuie să trimitem o scrisoare către autoritățile cipriote, explicându-ne îngrijorarea noastră despre această problemă și uh, întrebându-ne, deci, cum vor să rezolve pe viitor problema. Din punct de vedere strategic, Ciprul vrea să înceapă să extragă combustibil fosil. Iată de ce este absolut de neacceptat să se negocieze principiile. O platformă cu două alte platforme la 800 de metri de coasta de la Larnaca. Și dacă pe aceste platforme vrem să acoperim și portul, cum o să funcționeze? când industria metalurgică o să fie uh, exploatată la maxim, cum o să mai arate insula, cum o să reacționeze guvernul. Vrem să știm de la ei, din partea Republicii Cipru, vrem să știm care este abordarea lor, cum vor să trateze problema pe viitor, pentru ca să nu mai ne întâlnim iar peste 2 ani și să discutăm exact aceeași temă. Bineînțeles că există și pericolul ca să se întâmple accidente. Deci, pe scurt, să lăsăm deschisă petiția, să trimitem o scrisoare către orașul Larnaca, o scrisoare către guvernul cipriot, măcar atât, iar apoi vizita noastră la fața locului, suntem de acord aici, cred, dacă vrem să lăsăm petiția deschisă, bineînțeles că ar trebui să mergem să vedem cu ochii noștri ce se întâmplă acolo. Așa am discutat și cu coordonatorii. Avem o posibilitate ca atunci când s-a discutat o petiție să ceri uh, o vizită la fața locului și cred că e o idee bună. Deci să mergem în cifru. Da, mulțumesc, doamna Evi. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt absolut de acord cu colegii care au cerut ca petiția să rămână deschisă, pentru că această temă e foarte importantă. În primul rând, ne aflăm în fața unei instalații, a IXA, instalație industrială pentru extragerea de hidrocarburi și vedem din ce în ce mai îndepărtare tranziția energetică pe care o așteptăm atât de cu interes, pe care vroiam să o facilităm cu toate puterile noastre pentru a putea cu adevărat să facem o diferență și să schimbăm imaginea Europei. Însă, din păcate, vedem că sunt doar retorici și vise foarte frumoase, dar, de fapt, în realitate, lucrurile arată cu totul altfel. Deci, dacă facem pași concreți în direcția abandonului folosirii uh, surselor uh, fosile față de cele regenerabile, ar trebui să devină o prioritate imediată normele de ocupare uh, trebuie și ele respectate și nu trebuie folosite ca pretext. Vreau să fac o referire la aplicarea legislației comunitare aici, o aplicare care prea des lasă de dorit, are prea multe lacune, dincolo de faptul că avem uh, aici instalații foarte mari care intră în uh, domeniul de aplicare al directivei SEVESO, Aș vrea să mă refer, de exemplu, la o situație pe care o cunosc foarte bine din teritoriul meu, din Lombardia, în care foarte multe instalații de stocare uh, a gazului sunt uh, atât în faza de exploatare cât și în faza de punere în aplicare. Ele sunt uh, acoperite de directiva Seveso și nu s-au făcut planuri de urgență externe care sunt absolut necesare pentru a proteja populația din regiune. O populație care de multe ori nu este consultată și se repetă o situație pe care noi o cunoaștem, din păcate, de prea multe ori. Pericolele cu care se pot confrunta uh, populațiile din zona aceasta, populația uh, sunt extrem de mari, riscul de seisme, riscul uh, care provine deci din caracteristicile acestei zone, dar și uh, o seismicitate indusă care poate fi produsă de extracții. Legislația comunitară trebuie respectată, este absolut esențial și din punct de vedere al mediului sunt foarte multe de făcut și direcția în care trebuie să mergem trebuie să fie abandonarea surselor în favoarea unor surse regenerabile. Deci, închei spunând că petiția trebuie să rămână deschisă, putem să scriem o scrisoare către autoritățile locale pentru ca să țină cont de problematicile pe care le-au menționat uh, petiționarii și pentru ca pe viitor să organizăm o vizită a delegației noastre la fața locului ca să vedem ce se întâmplă chiar acolo. Mulțumesc foarte mult! Doamna Valina are cuvântul acum. Buenas tardes. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc petiționarei pentru explicațiile și pentru prezentarea sa. Din această prezentare și după ce am auzit ce a spus comisia, este foarte clar nu se știe dacă directiva SVS a fost încălcată sau nu. În orice caz, E vorba de un port uh, industrial și putem vorbi de un efect, uh, adevărat efect domino. Și aceasta la, cât, la câțiva metri de uh, blocuri de locuințe. Deci trebuie să punem capăt uh, acestui efect de domino. Să nu uităm că uh, aceste persoane trăiesc într-un mediu care este complet uh, poluat. Comisia trebuie să vadă dacă există un risc de accident sau nu, dacă e vreun pericol sau nu. Și în pofida sau în ciuda tuturor uh, demersurilor birocratice trebuie să, um, să treacă prin acest proces. Mm, din câte am înțeles, uh, cetățenii nu au fost uh, informați în legătură cu instalarea acestor echipamente. N-a fost nicio Uh, anchetă publică în legătură cu intenția de a construi aceste instalații. Am înțeles și că Comisia Europeană nu se adresă direct petiționarilor deocamdată. Majoritatea spun că e o problemă între uh, regiune și guvernul central. Cred că în cazul unei astfel de petiții, oricare ar fi uh, regulile, dacă nu există un dialog între cele două părți, uh, între cetățeni și cei care, care construiesc uh, instalațiile și autoritățile locale și guvernul uh, central, nu e o situație normală. Haideți să nu vedem lucrurile doar din perspectiva economică, pentru că prioritățile în acest caz sunt foarte clare. Domnul Iar. Also vorab, ich äh, möchte auch, dass die Petition offen bleibt. În primul rând, aș dori să fac două observații. Äh, la începutul ședinței din această dupămasă am spus că nu există un proiect de anvergură fără să nu existe critici și o a doua observație, dacă acest uh, proiect este viabil din punct de vedere uh, economic, nu e decizia noastră, deci nu putem da noi răspunsul. Noi uh, însă ar trebui să ne preocupăm în legătură cu starea mediului și uh, în legătură cu sănătatea publică. Comisia a constatat acest lucru, dar uh, mie îmi lipsește ceva. Dialogul la fața locului. În mod normal, într-o societate democratică, când apare o problemă, reacționează prin transparență uh, Uh, în, la nivel administrativ uh, e nevoie cam de două săptămâni până când uh, o decizie să ajungă în opinia publică, dar în, în mod normal, într-o societate democratică se practică dialogul. Ori Comisia a spus că e nevoie de studii de mediu, trebuie să facă o monitorizare, că nu e nevoie de un screening, dar sfatul uh, nostru ar fi ca dialogul să se uh, lanseze la nivelul statului uh, membru. După aceea vom analiza cifrele pe care le-a furnizat Comisia Europeană. Aceasta ar fi completarea la cele spuse de către antevorbitorii mei. Deci haideți să încurajăm dialogul Uh, ca să se clarifice uh, situația. Altfel nu văd uh, o altă soluție. Mulțumim. Doamna Sacorafa are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție intervențiile, am citit cele 10 petiții și vă pot spune că mm, am tras o singură concluzie. E vorba despre o situație foarte gravă pentru că portul Larnaca e pe cale să devină uh, un uh, port industrial și în contextul uh, în contextul uh, descoperirilor recente legate de zăcămintele de petrol. Deci uh, colegii sunt îndreptățiți să se plângă pentru că se distruge un ecosistem uh, și o zonă care are resurse naturale, dar și uh, bogății uh, uh care uh, reprezintă uh, încasări foarte importante pe planul uh, turismului. Să nu uităm că există tot felul de riscuri posibile, de deci poluarea ecosistemului marin, al atmosferei, ale aerului. Deci petițiile nu fac decât să citeze o parte din toate aceste temeri și subiecte îngrijorătoare care pot apărea. Mai există însă o altă problemă. Autoritățile publice trebuie să țină cont și de uh, poziția opiniei publice înainte să ia o decizie. Uh, și trebuie să explicăm cum uh, s-a luat uh, decizia. E foarte clar că locuitorii nu au fost uh, consultați. Uh, oamenii de acolo nu știu uh, cum s-a ajuns la concluziile sale. Comisia spune că a organizat o consultare cu uh, uh, riveranii, ori cetățenii respectivi spun că nu au fost absolut deloc consultați înainte de acordarea permisului sau a licenței de funcționare. Deci cred că comisia noastră ar trebui să exploateze sau să folosească toate pistele pe care le are la dispoziție înainte de a trage concluzia Uh, că uh, directivele au fost uh, încărcate. Deci propun să păstrăm deschise aceste petiții. Rog autoritățile locale să ne informeze în legătură cu consultările, să ni se transmită și studiile de mediu care au fost efectuate care să demonstreze că temerile locuitorilor, ale cetățenilor au, sunt uh, nejustificate și îi rog pe petiționar să ne informeze constant în legătură cu toate aceste teme ca să fim cât mai bine uh, puși în cunoștință de cauză. Și în încheiere aș dori să spun că sunt uh, de acord pentru o deplasare la fața locului pentru a constata situația în această zonă, deci la fața locului. Mulțumesc! Mulțumim, are cuvântul doamna Teodoru. Da, o ultimă observație foarte uh, pe scurt, cu permisiunea dumneavoastră. Nu a existat niciun fel de consultare publică. Ce înseamnă o consultare? Se face schimb de opinii, de exemplu. Ori Uh, nu s-a făcut decât uh, să ni se descrie situația. Deci nu putem vorbi despre o consultare. Nu am fost consultați. Uh, părerea noastră nu a fost cerută. N-am putut să ne exprimăm poziția. Am fost doar informat. Informat și asta a fost tot. Deci, locuitorii din Larnaca nu au fost implicați. Mulțumesc. Mulțumim. Dragi colegi, Iată care este situația. Uh, petiția rămâne deschisă. Vom scrie o scrisoare. Dorește cineva uh, de la comisie să ia cuvântul? Da? Vă rog, vă rog. Mulțumesc. Doream să iau cuvântul doar pentru a aduce o clarificare, pentru a califica câteva aspecte sau pentru a vă furniza câteva explicații în cazul în care cele spuse înainte de mine nu au fost suficient de clare. Uh, în legătură cu directiva care se aplică. Poate că ar fi trebuit să mai menționez că ambele directive um, oferă același nivel de protecție. Nu se schimbă lucrurile în realitate, e vorba doar de o, o chestiune procedurală. Și directiva uh, precedentă prevede măsuri pentru planificarea urbană. Formularea este asemănătoare și nivelul de protecție este oricum același. În ceea ce privește consultările publice sau consultarea publică, eu am spus că am avut o sesiune publică de informare și aș dori să repet că, în conformitate cu analiza noastră, directiva care se aplică e directiva privind impactul de mediu și având în vedere că aceste uh, proiecte sunt de competența anexei 2 din directivă, nu există nicio cerință în conformitate cu legislația europeană pentru consultare publică într-o astfel de situație. Autoritățile sunt obligate doar să informeze publicul în legătură cu decizia lor. Deci, această sesiune, după părerea noastră, și-a îndeplinit misiunea de a informa opinia publică. Mai doream să mai abordez o chestiune S-a pus o întrebare dacă comisia a primit, de unde a primit informațiile. Ele provin din uh, plângerile depuse la comisie, iar persoanele care au făcut uh, reclamații sunt, de fapt, petiționarii. Deci, noi am ascultat poziția petiționarilor pentru că ei ne-au trimis, ei sunt cei care ne-au trimis informațiile. Mai figurează și analiza ombudsmanului printre documentele noastre. Mă repet, dar informația pe care am primit-o nu a dus la concluzia că se încalcă vreo lege de mediu. Un eurodeputat a menționat faptul că Comisia a spus că s-a încălcat legislația. Nu, nu e așa. Nu am constatat o încălcare a legislației comunitare. Dacă doriți, pot să intru în uh, detalii în ce privește directiva SVSO. Însă aceste instalații nu cad, deci nu sunt uh, în sfera de aplicare a directivei uh, SVSO, având în vedere uh, informațiile pe care le avem în legătură cu ele, a trebuit doar să verificăm dacă instalațiile mai vechi din uh, apropierea portului uh, Larnaca încalcă legislația sau nu, dar autoritățile trebuie să se asigure că s-au respectat, de exemplu, normele cu privire la distanțe, dar noi n-am primit niciun fel de informație care să ne permită să tragem concluzia inversă, respectiv autoritățile naționale nu ar fi verificat aceste distanțe. Sper că am dat un răspuns mai clar și dacă mai există nelămuriri, dacă aveți nevoie de clarificări, cu mare plăcere vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult! E clar că nu putem încheia acest punct astăzi uh, și cred că suntem de acord să lăsăm uh, petiția deschisă se pare că suntem cu toții de acord și că trebuie să scriem trei scrisori. Și să rugăm Comisia să ne transmită un aviz scris, o poziție scrisă pe viitor. De asemenea, vom scrie și Ministerului din Cipru, uh, Ministerul pentru Agricultură și Mediu, și în al treilea rând vom scrie primarului din Larnaca și îl vom ruga să ne transmită informații suplimentare. S-a vorbit despre o eventuală uh, misiune la fața locului, nu pot să o decizie uh, eu, ci va trebui să discutăm reuniunea coordonatorilor. Și va trebui, desigur, să o informăm și pe doamna președinte. Mulțumesc tuturor pentru participare. Mulțumesc, uh, spune președintele, pentru traducerea excelentă. Mulțumim și noi. O seară plăcută și sesiunea se suspendă.